Kära ledamöter, gäster och deltagare. Bună ziua, dragi colegi, dragi invitați, dragi participanți. Am plăcerea să vă urez bun venit la această reuniune uh, um, dintre Comisia Libe și Comisia FEM. Titlul seminarului organizat de comun acord de comisiile noastre este următorul. Lupta împotriva traficului de ființe umane și cum putem să facem mai multe progrese. Acum aș dori să începem ca să nu avem prea multă întârziere pentru că ne așteaptă o după-amiază deosebit de interesantă cu un program foarte încărcat, așa cum ați putut observa. Vom asculta prezentări de la un număr mare de invitați care vor să ne comunice informații importante despre traficul cu ființe umane și despre modalitățile de uh, combatere a acestui tip de trafic. Aș vrea, în deschiderea acestui seminar, să citesc trei puncte importante. Mai întâi, ce privește procedura. Astăzi, am prevăzut să ne aplicăm asupra comisiei uh, de propunere făcute de Comisia Europeană pentru o eventuală directivă în ce privește lupta împotriva traficului cu ființe umane. Este vorba despre comunicarea numărul 95 a Comisiei. Având în vedere faptul că în general, femeile și fetițele sunt principalele victime ale traficului de ființe umane, atunci acest subiect este uh, de competența Comisiei uh, Libe și de competența Comisiei Drepturilor uh, Femeilor. De aceea am hotărât să colaborăm potrivit articolului 51 din regulamentul nostru în ce privește analiza acestui text al Comisiei. De aceea am hotărât să organizăm împreună acest seminar. Eu am uh, declarat deschise lucrările acestui seminar în calitatea mea de președinte a Comisiei pentru Drepturile Femeilor și doamna Kinga Gont va trage concluziile. Avem de asemenea două co-raportoare, doamna Ana Hen din partea grupului socialiștilor și democraților care reprezintă Comisia Libe și doamna Edith Bauer din partea grupului PPE care reprezintă Comisia Egalității Șanselor. Cele două doamne raportor vor uh, avea răspunderea de a co-dirija acest seminar. De asemenea, vreau să vă spun care sunt modificările aduse la ordinea noastră de zi. Doamna Martina Garcia Aranda îl înlocuiește pe domnul Luis Aguilera Ruiz din partea președinției spaniole. Domnul Iacob Ratinski va reprezenta Comisia Europeană, dumnealui este director la Direcția pentru Criminalitatea Organizată și îl înlocuiește pe domnul Reinhard Pribe. Doamna Lady Er, care reprezenta Consiliul Europei, o va înlocui pe doamna Lasendias. Lasendias, scuzați. Aș vrea să vă cer tuturor să respectați timpul de vorbire care v-a fost alocat. Și atunci când vom ajunge la partea dezbateri, am să rog pe toată lumea să nu vorbească timp de mai mult de două minute. Așa cum ați văzut, o să fie mai multe grupuri de discuție și mai multe sesiuni de întrebări și răspunsuri. Deci, încă o dată, bun venit tuturor la acest seminar și dau cuvântul doamnelor coraportor, mai întâi doamnei Ana Hen. Ordförande. Ja, jag och min kollega fru Bauer eh, vill hälsa er så hjärtligt... Mulțumesc, doamne președinte. Împreună cu colega mea Power vreau să vă urez bun venit la această reuniune, unde sper să facem un schimb de idei fructuos în legătură cu combaterea traficului de ființe umane. în Europa și în lume. În acest an, 2010, oamenii, ființele umane sunt vândute și cumpărate, cu toate că sclavia a fost interzisă cu mai mult de 200 de ani în urmă. Oamenii sunt obligați să se prostitueze, să cerșească și deseori uh, aparțin unui proprietar căruia trebuie să îi plătească o anumită datorie. Traficul de ființe umane este un flagel în lume și, din păcate, crește în uh, importanță. reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și noi trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a ne asigura că drepturile omului vor fi respectate. Știm că sărăcia și excluziunea socială sunt un motiv principal al traficului de ființe umane. De asemenea, uh, cererea de forță de muncă ieftină contribuie. Trebuie să avem însă o vedere globală în legătură cu politicile din acest domeniu, nu doar în legătură cu uh, legislația penală, ci și în legătură cu imigrația, uh, politica socială și așa mai departe. Toate statele membre trebuie să uh, contribuie pentru a armoniza legislația. Trebuie să îmbunătățim protecția pentru victime și să facem schimb de experiență pentru a împiedica ca acest lucru să se mai întâmple în viitor. Uh, vom asculta diversi actori și organizații care sunt activi în, și active în domeniu, uh, care luptă împotriva traficului de ființe umane. Uh, le urăm tuturor bun venit! Jag ska också passa på att hälsa särskilt välkommen till en eh, besöksgrupp som fru eh, Maria... Avem un grup de vizitatori care a fost invitat de doamna Corița Bild. De asemenea, lui urăm și acestora un bun venit la întâlnirea comisiei noastre. Îi dau acum cuvântul domnului Iacov Petinski, din part, doamnei Iacov Petinski, din, domnului Iacov Petinski din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult. Apreciem faptul că ne bucurăm de susținerea Parlamentului European și în perioada de dinainte de tratatul de Lisabona și în uh, mandatul anterior al acestui parlament am luptat împotriva traficului de ființe umane. Uh, susținerea poate fi, trans, poate fi transpusă într-un rol mai tangibil acum, după tratatul de la Lisabona, Parlamentul European este, este col legitor numărul de subiecte care vor fi discutate aici este foarte mare, însă eu voi pune accentul pe problema legislației. Există alte domenii în care noi suntem foarte implicați. După cum știți, Comisia a propus o directivă la sfârșitul lunii martie. Cred că este foarte important să ținem cont de faptul că este o propunere istorică împreună cu legislația în, cu privire la exploatarea sexuală a copiilor. Este primul instrument uh, de legislație penală prezentat de Comisie după sub, sub tratatul de la Lisabona. Doamna comi- pentru doamna comisar Cecilia Malmström a fost o prioritate importantă să uh, pregătească această propunere uh, o propunere care a fost făcută foarte rapid după ce uh, noua comisie și-a asumat mandatul. Am ținut cont de discuțiile și îmbunătățirile care au avut loc la Consiliu. Bineînțeles că textul este și ține și el cont de tratatul de la Lisabona. Urmează abordarea holistică Uh, acuzarea uh, infractorilor și uh, abordează și modalități de prevenire. Mulțumim președinției spaniole pentru uh, discuțiile foarte eficiente din Consiliu, care au dus la o abordare comună abordare comună adoptată vinerea trecută, ceea ce ne deschide drumul spre examinarea acestui text de către Parlamentul European. De aceea, dezbaterea actuală vine la un moment extrem de oportun și faptul că două comisii au organizat această audiere înseamnă că se va ține cont de multe puncte de vedere. Comisia uh, este mulțumită cu rezultatul obținut. Știm că textul nostru nu a fost modificat substanțial ca urmare a deliberărilor Consiliului și însă sperăm că dezbaterile Parlamentului European vor putea să aducă anumite îmbunătățiri. Problemele pe care le-am abordat în discuțiile noastre au avut loc au avut legătură cu trei subiecte principale. În primul rând, jurisdicția extrateritorială. Credem că datorită speci- caracterului specific al traficului de ființe umane, faptul că uh, cei care comit aceste crime sunt rezidenți ai Uniunii Europene, uh, este un Uh, element important care trebuie să se reflecte în legislație. Nu este o abordare doctrinară a Comisiei utilizată din cauza unor principii sau altora. Să vedem o necesitate foarte practică aici și pentru a, a putea acționa a, uh, eficient din punct de vedere al acuzării. Avem uh, de asemenea problema consilierii juridice gratuite care ar trebui să fie acordate tuturor victimelor. Și în al treilea rând, un detaliu uh, care pare să fie birocratic, însă vorbim despre, uh, foarte mult despre lupta împotriva corupției și în acest sens trebuie să îmbunătățim modul de colectare a informațiilor pentru a avea o uh, Uh, vedere de ansamblu credibilă asupra a ceea ce se întâmplă. Avem nevoie de o activitate de raportare foarte bună a, din partea statelor membre. Noi avem obligația să ne asigurăm că această directivă va duce la un răspuns corespunzător. În ciuda uh, acestor câteva puncte. Comisia este foarte mulțumită de textul obținut și uh, sperăm că se va găsi un acord între puterile de legiferare. Sunt foarte mulți vorbitori, așa încât mă opresc aici. Mulțumesc Parlamentului European pentru angajarea sa în acest proces. you so much. Mulțumesc reprezentantului Comisiei și acum uh, va vorbi doamna Garcia Aranda, reprezentanta președinției spaniole. Bună ziua! În primul rând, uh, dați-mi voie să spun. Y primero de todo quería agradecer a las că reprezint pe José Molina din partea președinției spaniole și vreau să mulțumesc raportoarelor eh, pentru organizarea acestui seminar și pentru a mă fi invitat. Mulțumesc și doamnei comisar Cecilia Mantrom și uh, propunerea domnii sale uh, a fost o adevărată plăcere pentru președinția spaniolă să conlucreze cu domnia sa și sigur secretariatului Consiliului pentru că am reușit să ne punem în comun resursele și uh, pentru elaborarea acestei propuneri și am ajuns la un acord general la Consiliul uh, JAI de la Luxemburg de săptămâna trecută. În primul rând, dați-mi voi să vă spun că pentru moment uh, acest tip de infracțiune uh, este prevăzut în acordul cadru din 2002 pentru moment și a, asta dispunem uh, ca legislație europeană în această zonă. Propunerea Comisiei uh, preia propunerea din 2009. Comisia se referea la prevenire, punere sub acuzare și pedepsire, mă rog, cei trei P, ca să spun așa. Deci ă, a fost ă, propus acest tip de directivă pentru a armoniza legislațiile naționale și pentru a îmbunătăți cadrul legal, cadrul juridic existent, pentru a încerca uh, să obținem uh, um, cele mai bune rezultate și să modificăm ierarhia pedepselor de asemenea în, din fosta directivă cadru, decizie cadru, unde se vorbea doar de uh, măsuri uh, sau, mă rog, uh, pedepse disuasive și eficiente și proporționale, uh, Uh, una din propunerile Comisiei e de a îmbunătăți drepturile victimelor acestor infracțiuni. Pe de o parte dorim să oferim uh, susținere, asistență victimelor, asistență medicală, psihologică și uh, de alte tipuri. De asemenea și susținere în domeniul educației, mai ales, desigur, pentru minori, pentru copii victimelor de asemenea pentru uh, copii victimelor traficului de ființe umane. Pe de altă parte, dorim să instituim măsuri speciale uh, pentru uh, uh, uh, anchete și proceduri penale speciale, pentru că aceste victime sunt deosebit de vulnerabile. În cazul în care sunt minore, dorim sigur să le ajutăm. Alte măsuri se referă la faptul că trebuie să existe o clauză de responsabilitate. Asta a fost discutat la nivelul Consiliului. Ideea acestei clauze fiind să elimine răspunderea pentru anumite aspecte ale traficului de ființe umane de, uh, din uh, deci să nu mai există răspunderea victimelor aici. Asta este o inovare și dorim de asemenea să clasificăm utilizarea serviciilor când e vorba de victimele traficului de ființe umane uh, și să punem uh, sub acuzare oamenii care utilizează sau cumpără serviciile rezultate din traficul de ființe umane, lucru foarte relevant pentru victimele acestei infracțiuni. De asemenea, e și important să ne referim la conștientizarea uh, funcționarilor public, publici și cei care intră în contact direct cu victimele traficului de ființe umane. Apoi uh, vreau să subliniez faptul că această propunere include și alte mm, aspecte inovatoare, de exemplu, există rubrica traficului uman, am uh, extins și jurisdicția extrateritorială și astfel putem stabili o jurisdicție obligatorie extrateritorială pentru statele membre atunci când infracțiunile acestea sunt comise în afara eh, zonei lor de jurisdicție. De asemenea, există și sunt prevăzute noi tehnici de investigație, de anchetă avansate. Acum putem uh, avea interceptări telefonice și se pot uh, compara informațiile din analiza unor detalii ale conturilor bancare. Uh, Eh, și, sigur, la Consiliu dorim, obiectivul nostru este să ajungem la un consens general și apoi eh, mingea să treacă în terenul Parlamentului și, de asemenea, cu ajutorul președinției belgene să se finalizeze acest text. Mulțumesc! Mulțumesc, spune eh, președinte, așa cum dau cuvântul doamnei Charlotte Janssen din partea președinției belgiene. Bonjour à tous. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc Comisiei Libe și Comisiei FEM și doamnelor coraportor uh, pentru faptul că ne-au invitat și ne-au permis să ne asociem acestui seminar. Lupta împotriva traficului de carne vie este o prioritate pentru programul președinției noastre. Ne bucurăm de faptul că Consiliul uh, uh, Justiției și Afaceri Interne a adoptat deja o reorientare a unei viitoare directive pe această temă și atunci ne vrem să debutăm dialogul cu Parlamentul European, dorindu-ne, bineînțeles, să fie un dialog cât se poate de deschis și constructiv, pentru ca să se ajungă la un acord între instituțiile noastre cât mai repede cu putință ca să avem un cadru juridic de luptă împotriva traficului cu ființe umane cât se poate de uh, consolidat. Există o legislație cât se poate de ambițioasă, uh, o legislație care protejează victimele. În Belgia avem și o abordare multidisciplinară pentru că avem pe de o parte măsuri de prevenire și pe de altă parte măsuri de protecție. Este de asemenea și o abordare integrată, deoarece am creat structuri în cadrul cărora actorii implicați în lupta împotriva acestui fenomen pot să se întâlnească. Președinția belgeană uh, va organiza pe 17 și 18 octombrie o conferință pe teme de actualitate și în cadrul planului uh, de la programului de la Stockholm, scuzați, uh, și bazându-se pe programul de acțiune legat de programul de la Stockholm. Noi organizăm această conferință pentru a da posibilitatea actorilor de pe teren să se exprime și să ne spună care sunt provocările pe viitor. Prima zi a conferinței va discuta mai ales de cooperarea polițienească și judiciară pe plan intern și extern și a doua zi a conferinței va fi dedicată chestiunilor uh, care țin de prevenire și protecția uh, victimelor. Mai multe puncte vor fi abordate, mai ales standarde comune în domeniul protecției victimelor și care este uh, specificitatea pe care o pune protecția victimelor minore. Vom încerca de asemenea să evaluăm rezultatele campaniilor de sensibilizare ca să putem să identificăm mai bine inițiativele care pot fi luate pe viitor și apoi să vedem care sunt uh, inițiativele pe care le putem lansa în parteneriat cu sectorul privat. Cam acesta este programul nostru pe următoarele șase luni și sperăm să putem să obținem, cum spuneam, o uh, um, um înăsprire a cadrului legislativ uh, și să facem mai multe pentru a preveni acest flagel. Vă mulțumesc pentru atenție. Okay. Uh, then we, uh... Foarte bine. Acum trecem la un alt orator. Acum trecem la primul grup, reprezentanții Europol, Eurojust și Frontex. Îi rog să vină la prezidiu. Deci, continuăm. Și am să dau cuvântul reprezentantului de la Europol, Steve Harvey. Sorry, I've got the small chair. I'm trying to adjust it. Okay. Um, it's nice being in such an informal, cozy... Uh, bună ziua, îmi pare bine că uh, mă aflu aici într-un uh, mediu atât de familiar, însă toată lumea de aici este expertă, deci mă simt ca printre prieteni. Mulțumesc, uh, vă mulțumesc că ați invitat Europolul la acest eveniment nu știu dacă este bine sau rău să vorbesc primul, însă nu este nici prima, nici ultima dată. Voi fi foarte subcint. Europol este o organizație care nu pune accentul atât de mult pe legislație. Noi susținem statele membre și în acest sens suntem legați de eh, și obligați de legislațiile naționale ale statelor membre. Acestea dețin instrumentele juridice care ne guvernează nouă activitatea. Noi suntem o agenție de punere în aplicare a legii cu a, rol de coordonare, facilitare și coordonare a operațiunilor transfrontaliere. Ca organizație și eu, în calitate de expert în ceea ce privește traficul de ființe umane, salut orice noi inițiative care îmbunătățesc și intensifică lupta împotriva trafic, traficului de ființe umane. Însă aș pune accentul acum pe câteva elemente mai tradiționale ale luptei împotriva traficului de ființe umane, care ține de metode tradiționale polițienești. Nu există metode noi care să depășească conceptul de bază că poți să pedepsești pe cineva doar dacă îl prinzi. Trebuie ca acești traficanți să fie arestați, uh, puși sub acuzare și uh, uh, condamnați înainte de a intra în vigoare orice uh, tip de recomandări de sentințe și de pedepsire. Dacă noi arestăm pe traficanți, uh, nu ne îndeplinim rolul de bază. Noi trebuie să uh, asigurăm un mediu ostil pentru traficanți. Acești traficanți sunt infractori înrăiți, profesioniști, care evaluează riscurile. Dacă riscurile sunt prea mari, își mută operațiunile în alt domeniu. Și în acest moment, mediul pe care îl uh, creăm noi nu este suficient de ostil, pentru că traficanții operează peste tot în Uniunea Europeană, fără dificultăți majore. eforturile statelor membre, este adevărat, s-au îmbunătățit drastic în ultimii 10 ani, atunci când vine vorba de lupta împotriva traficului, uh, încă se mai pot aduce îmbunătățiri. Răspunsul, răspunsul internațional este din ce în ce mai bun. Există anchete naționale împotriva traficanților, însă acest lucru trebuie dus la nivelul următor pentru a se lua pași suplimentari în operațiuni transfrontaliere și internaționale. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă există o conștientizare că aceste cercetări făcute la nivel local și regional pot să fie uh, extinse și uh, în alte state sau în parteneriat cu alte țări. Acest lucru nu este întotdeauna clar din primul moment. Însă noi am dorit să vedem uh, de la bun început informațiile în legătură cu rețelele de trafic de ființe umane. Am dorit să avem acces la aceste informații uh, din partea mai multor state membre. Uh, nu doar Europol, Interpol, Frontex, Eurojust, acestea sunt agenții care au fost înființate pentru a îmbunătăți cercetările și anchetele transfrontaliere. Acestea pot uh, să decurgă mai bine dacă se colaborează. Dacă vrem o condamnare mai bună a traficanților, trebuie să începem prin arestarea lor. Și trebuie să ne asigurăm că orice informație cu privire la activitățile de trafic va ajunge la agențiile responsabile responsabile cu identificarea și arestarea acestor traficanți. Acestea nu sunt organizații secrete. Rolurile noastre sunt extrem de publice. Însă problema cu care ne confruntăm este că există o lipsă de conștientizare uh, printre cei care aplică lege. Un procentaj foarte mic sunt conștienți de existența noastră. Noi trebuie să conștientizăm mai bine pe cei care uh, lucrează pe teren că există organizații internaționale menite să le ușureze activitatea. Uh, salut orice inițiativă care permite utilizarea tehnicilor de cercetare speciale pentru a investiga traficul de ființe umane. Uh, de mult timp, trafic, traficul de ființe umane a fost tratat ca un fel de infracțiune aparte, însă trebuie să se folosească aceleași metode care se folosesc în investigarea traficanților de droguri uh, și așa mai departe. Uh, informatori plătiți, uh, ascultarea telefonelor și așa mai departe. Aceste, aceste metode sunt folosite pentru investigarea altor infractori profesioniști, însă acestea nu sunt folosite uh, în mod regulat în cercetarea traficului de ființe umane și mă întreb de ce. Nu am răspunsul de ce traficul de ființe umane nu are aceeași prioritate. Însă dacă ar fi o prioritate, nu am discuta uh, în repetate rânduri în astfel de conferințe problema îmbunătățirii luptă împotriva, lupte împotriva, împotriva traficului de ființe umane. După cum am spus, uh, se fac mai multe lucruri acum decât în trecut, însă mai există un drum lung înainte. Europol este o agenție de aplicare a legii noi răspundem doar de legislația națională, europeană și internațională și acționăm în consecință. Rolul nostru principal este de a susține statele membre. Nu avem puteri coercive, coercitive, suntem o agenție de susținere. Lucrăm împreună cu statele membre pentru a ne asigura că, investig- că ce- anchetele sunt făcute la nivel transfrontalier cât mai bine posibil. Avem un mecanism care se, e folosit din ce în ce mai mult. Sunt sigur că Olas va face referire la acest lucru. Este vorba de echipele comune de anchetă. Acum 5 ani era vorba de un concept teoretic. Acum este vorba de o realitate. Din ce în ce mai multe state membre trimit uh, echipe comune de anchetă. Eh, se conlucrează cu omologii din alte state pentru a aduce în fața justiției traficanții mult mai eficient decât în trecut. Există două astfel de programe implicate în Regatul Unit și în România. Pun accentul în special pe traficul de copii, eh, în special legat de eh, cerșit. Cerșitul este acum eh, recunoscut ca o formă de infracțiune legată de traficul de ființe umane. Vom avea de asemenea mâine ori între Uniune Eurojust, Eurojust între Regatul Unit și Bulgaria. Eh, este vorba de traficul organizat eh, către Regatul Unit în scopuri de furturi de buzunare. Eh, este vorba de un grup care este supus, eh, foarte supus riscurilor și anume copiii. Eh, și deținem instrumente foarte eficiente în cercetarea criminalității transfrontaliere. Facem mult mai multe acum decât în trecut, facem mai multe și mai eficient. Avem și vești bune, așadar ajungem, ne îndreptăm spre un punct Uh, de eficiență mai mare, însă, din punctul meu de vedere, încă nu s-a ajuns la un mediu ostil pentru traficanți, astfel încât aceștia să ezite înainte de a își uh, începe activitățile. Nu putem opri total traficul de ființe umane, însă putem face cât mai multe pentru a îi uh, descuraja pe aceștia și putem lucra mult mai bine cu grupurile de risc eh, cărora, care cad victimă traficanților. Eh, sunt disponibil pentru întrebări și dau acum înapoi cuvântul doamnei președinte. Tack så mycket, Mr. Harvey. Mulțumesc, domnule Harvey. și sigur că uh, veți putea răspunde la întrebări la sfârșitul acestei runde de discursuri. Acum dau cuvântul domnului Ola Laurel din partea Eurojust. Just. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Este o onoare pentru mine faptul că am fost invitat la acest seminar foarte important. Sunt un uh, membru al Eurojust din partea Sui- Suediei. Este o coincidență faptul că sunt suedez, pentru că sunt aici în calitate de președinte al echipei contra traficului de ființe umane eh, a Eurojust și punct de contact pentru protecția minorilor și eh, reprezentant al Eurojust în probleme legate de protecția minorilor. Foarte pe scurt, voi face descriere a eh, misiunilor Eurojust. Mulți dintre noastre deja știu despre ce este vorba. Noi suntem unitatea de cooperare juridică uh, a Eurojust, conlucrăm cu Europol. Steve a menționat deja un număr de legături între organizațiile noastre. Ne ocupăm cu infracțiuni grave transfrontaliere și ne concentrăm asupra criminalității organizate. Uh, avem uh, cazuri operaționale nu suntem o organizație juridică consacrată doar susținerii activității poliției, poliției ci facem și muncă de teren. Uh, asta pentru a facilita cooperarea între autoritățile uh, judiciare din statele membre, dar și uh, din state terțe. Una, unul din instrumentele noastre cele mai importante este coordonarea acțiunilor mai ales la nivel de procurori în țările implicate. Uh, noi reunim uh, competențele uh, din statele implicate, se, deci reprezentanții ai statelor membre se întâlnesc <clears throat> la Eurojust la Haga sau în alte locații, locuri din statele membre pentru a-și pune în comun experiența în cazurile dificile. De asemenea, suntem și un centru de expertiză în cooperare internațională și organizăm uh, în reuniuni unde punem în comun cele mai bune practice, practici din diverse domenii. Uh, elaborăm rapoarte care sunt disponibile privind uh, traficul, infracțiuni împotriva copiilor, poate că le-ați putut vedea, le puteți consulta în hall. Există și o um, scrisoare de informație care este publicată în periodic efectele noii directive asupra Eurojust vor însemna uh, mai multe posibilități pentru a pune sub acuzare pe traficanții de ființe umane ca nouă, pentru că au fost adăugate noi forme de exploatare. Apoi, niveluri ma- minime a, a pedepselor, ale pedepselor maxime Eh, de asemenea sunt un element nou, dar cred că cel mai important este faptul că jurisdicția nu se va mai baza doar pe principiul teritorialității și principiul personalității active, ci și pe principiul personalității pasive. Aș dori să menționez, deși nu face parte din directivă, dar menționez faptul că în asemenea cazuri cu conflicte de jurisdicție uh, care apar din când în când, Eurojust dispune de instrumentul uh, care poate soluționa aceste conflicte. Uh, poate că părem inofensivi, dar uh, suntem foarte concentrați pe combaterea crimei organizate și de aceea eu mă voi uh, concentra în prezentarea mea asupra muncii de teren operaționale. Și mă voi referi la o, o speță din Franța în 2004, autoritățile franceze au început o anchetă uh, după un jaf armat produs în sudul Franței. Uh, autoritățile franceze, în urma anchetei, au aflat că un grup mm, care aparține criminalității organizate uh, deține 100 de femei care lucrează pentru ei în Europa și jaful armat a fost îndreptat împotriva a trei prostituate. Poliția a descoperit că exista o legătură între activitatea acestor femei și grupul uh, în cauză. Șeful grupului se afla la închisoare în Bulgaria, însă, cu toate acestea, uh, putea să uh, conducă această rețea cu ajutorul uh, uh, celularului și cu ajutorul unui fax pe care le folosea la închisoare. Multe din rudele acestei persoane uh, se aflau la conducerea acestei rețele de, care era bazată pe legături de rudenie. Una din femeile care au căzut victime a acestui jaf armat făcea parte din uh, această rețea. Ideea fiind că o femeie conducea o celulă și un bărbat rudă cu acea femeie avea o întreagă rețea de celule de care răspundea. Această rețea uh, activa în Franța, Italia, Austria, Spania și Olanda. Uh, Ei foloseau metode foarte violente pentru a menține controlul asupra acestor femei. Uh, utilizau răpiri, fraudă, agresiuni, amenințări, violențe și chiar asasinate. Aceste femei erau deplasate de la, din oraș în oraș și uh, nu petrecea o perioadă uh, mare de timp uh, în, în niciun oraș, deci erau mutate dintr-un oraș în altul. Un exemplu, una din aceste prostituate a început activ, și-a început activitatea de prostituate la vârsta de 18 ani și după uh, dezactivarea acestei rețele a lucrat la Milano, Montpellier, Lyon, Rotterdam, apoi s-a întors la Lyon și la Montpellier. În anul 2007 uh, a început o acțiune organizată, coordonată între Franța, Bulgaria și Italia, și uh, aș putea face o observație interesantă legată de acest caz, și anume că aceste femei, victimele traficului, lucrau în așa numită prostituție legală, adesea clienții nu au posibilitatea să știe despre ce este vorba dacă ei nu întreabă și nu întreabă pentru că nu doresc să știe. Dacă e vorba de o infracțiune, să cumperi servicii sexuale eh, din partea unei femei victime a acestui trafic, eh, asta nu va întreba nimeni. Eh, clienții nu întreabă și atunci o prostituată nu poate dovedi acest lucru într-un tribunal și sigur că femeile în cauză nu și-au ales ocupația pe care o practică, deci nu au acționat după bunul lor plac. În acest caz, femeile au fost forțate să practice prostituția. E trist, însă e un lucru foarte comun astăzi în Europa, uh, acest trafic de prostituate. Până acum doar uh, câteva țări au încercat să contracareze acest fenomen. acțiunea la care mă refer a avut loc în 2007. Franța a emis 13 mandate de arestare europene, care, uh, mandatul de arestare european fiind un instrument foarte eficient. Ancheta a arătat da, <laughs> o problemă cu slide-urile. Uh, Așadar, din 2002 până în 2006, această rețea de infractori a, a avut un profit de 10 milioane de euro din activitățile lor. Femeile aveau dreptul la 30% din câștiguri, dacă se comportau bine și uh, produceau mulți bani. Uh, infractorii își păstrau, uh, păstrau 70% și șeful organizației 20%. Uh, foloseau sistemul Western Union pentru transferul de bani și astfel au transferat 2 uh, milioane jumătate de euro prin Western Union. Foloseau structuri de afaceri din Bulgaria și din alte țări pentru a spăla banii respectivi și astfel uh, făcând să pară aceste venituri ale lor uh, legale. Franța a acționat împotriva a, a doi cape acestei rețele prin mandatele de arestare europene, dar problema era că aceste două persoane uh, se aflau la închisoare pentru ace- același tip de infracțiune în Bulgaria și autoritățile din Bulgaria au spus că nu puteau fi puse sub acuzare aceste persoane pentru că prima, uh, prima punere sub acuzare se referea la infracțiunile din Franța. Eh, și atunci eh, funcționa principiul ne bis in idem. Atunci Franța a solicitat asistența Eurojust um, și au avut loc eh, contacte formale și informale între membrii naționali și alții ai Eurojust. Eurojust a organizat o întâlnire de coordonare care, de asemenea, este un instrument important, după cum spuneam. Așadar, anchetatorii și procurorii au putut să ia legătura. Rezultatul fiind că Franța a reușit în cursul acestei întâlniri să arate că infracțiunile comise în Franța nu aveau nimic de a face cu acuzațiile din Bulgaria. Și mandatele de arestare europene trimise în Bulgaria au fost până la urmă acceptate. Asta a însemnat că în 2008 uh, principalii, cei doi principali suspecți au fost uh, expediați în Franța printr-un mandat de uh, tem, printr-un mandat de transfer temporar, ei aflându-se inițial închiși în Bulgaria. În 2008 au fost audiați în Franța și în 2009 au fost condamnați la 8, respectiv 6 ani închisoare. Acum, în 2010, ei au fost transferați în Bulgaria pentru a-și executa uh, pedepsele. E un exemplu practic al modului în care funcționează Eurojust Uh, dispun de alte informații uh, privitoare la contacte pentru echipele de combatere a traficului de ființe umane și punctele de contact pentru uh, protecția copiilor. Există și o pagină de internet care înfățișează activitatea Eurojust în domeniul protecției minorilor și a copiilor, copiilor și uh, se poate accesa de pe homepage-ul Eurojust. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Lorel. Acum îi dăm cuvântul Anei Cristina Jorge din partea Frontex. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Sunt Ana Cristina George. Lucrez la biroul uh, Frontex din Bruxelles. Vreau să mulțumesc comisiei și raportorilor pentru că m-au invitat la acest seminar și de a ne da ocazia să vorbim despre acest subiect. Traficul cu ființe umane nu face parte din mandatul inițial al Frontex, așa cum a fost el stabilit de regulamentul din anul 2007. Frontex a fost creată pentru a lupta împotriva imigrației ilegale, pentru a permite coordonarea acțiunilor statelor membre, uh, pentru a păzi și a apăra frontele, frontierele externe ale spațiului Schengen. Noi însă avem uh, uh experiență și um, posibilități de um, a avea baze de date și statistici care pot ajuta la lupta împotriva traficului de ființe umane. Se știe foarte bine că uh, victimele acestui tip de crimă pot să treacă frontierele Schengen în compania um, celor care le exploatează și tocmai pentru a-i aprehenda din timp ar fi bine ca agențiile de tip Frontex și Europol să poată să coopereze. Frontex a făcut mai multe analize în ce privește presiunea uh, fluxului de imigranți la diferitele frontiere externe și ne-am dat seama că pe viitor am putea să avem mai multe uh, acțiuni, mai multe um, inițiative în domeniul acesta. Oricum, statele membre au cerut Frontex să se implice mai mult. Este evident că timp de mulți ani nu existau date fi fiabile și care puteau fi ușor comparate în domeniul traficului de ființe umane. Și atunci Frontex a primit mandatul de a lua inițiative în acest sens printre altele, a existat un proiect care a fost uh, influențat și stimulat de președinția suedeză și care s-a finalizat cu adoptarea programului de la Stockholm, unde lupta împotriva traficului de ființe umane este o parte integrantă. Eurojust, Europol și Frontex au colaborat uh, pentru a elabora un document uh, care este de fapt un plan de acțiune pentru a intensifica lupta împotriva acestei forme de criminalitate. La Frontex acest plan de acțiune a fost uh, bine uh, introdus și vom continua să colaborăm cu Eurojust și Europol. Președinția spaniolă s-a concentrat în continuare asupra acestui fenomen și a acordat multă atenție unei categorii foarte vulnerabile a acestui tip de trafic și anume minorii neînsoțiți. Și cu această ocazie s-au făcut uh, statistici, s-au constituit baze de date și s-au organizat campanii de sensibilizare. Comisia pentru Cooperarea Internă pe probleme de securitate internă a avut o contribuție importantă pentru stabilirea raportului de la Madrid. În urma conferinței care a avut loc la Madrid, s-a atribuit agenției Frontex un rol de prim plan în lupta împotriva traficului de ființe umane și mai ales uh, uh, lupta împotriva traficului de copii la frontierele externe ale zonei Schengen. În octombrie 2010 va exista, așa cum știți, o zi a luptei împotriva traficului de ființe umane și așa cum a spus și reprezentanta președinției belgene, se va organiza și o conferință de două zile. Iar Frontex este implicată în ambele inițiative și le susține. Frontex are mai multe uh, planuri de acțiune interne care țin cont de toate uh, programele și comunicările mm, de la nivel comunitar. În cadrul analizei de riscuri pe care o desfășoară Frontex, avem un proiect pilot pentru a putea compara datele culese din uh, aproape toate statele membre în ce privește traficul de ființe umane. Am stabilit un set de indicatori valabil pentru toate statele membre. Acest proiect pilot a fost urmat și în 2009 și s-a ajuns la următoarele rezultate. un indicator pentru colectarea datelor, un altul pentru operațiunile comune, un mai bun schimb de informații cu Europolul și cu uh, organizațiile internaționale. Însă principalul rezultat este faptul că s-au stabilit profiluri de risc uh, pentru victime și, și, și pentru traficanți. Ne-am bazat pe datele culese din uh, toate statele membre pentru anul 2008. Și astfel am putut să avem o vedere de ansamblu a acestui fenomen în toate statele membre. Printre altele, se subliniază care sunt principalele țări din care riscă să provină cel mai mare număr de victime. Și vedem că um, multe din victimele care au fost identificate veneau tocmai din aceste țări cu un grad ridicat de risc Există încă probleme din cauza diferențelor uh, dintre state în felul în care sunt definite diferitele uh, delicte sau felul în care sunt contabilizate plângerile, uh, procesele, poate să existe un risc de suprapunere. Oricum, spuneam că avem acest profil atât pentru victime cât și pentru traficant. Asemenea, profile permit uh, autorităților polițienești să dispună de informații de background care să le permită să identifice mai ușor um, când este vorba despre niște uh, posi, potențiale victime sau potențiali uh, infractori. În ce privește propunerea pentru o directivă pentru combaterea traficului și protejarea victimelor, noi considerăm că este o bună inițiativă, mai ales dacă se va crea un corp comun de uh, anchetatori și de uh, uh polițiști și de um, um, corpuri de grăniceri care să poată să combată în mod mai eficient această formă de trafic. În, anul, în februarie 2010 s-a stabilit revizuirea directivei din anul 2006 și uh, știți foarte bine că este o procedură legislativă de uh, codecizie și noi considerăm că orice inițiativă este binevenită în acest sens. Știți foarte bine că deocamdată Frontex nu poate să proceseze date cu caracter personal, însă așa cum a spus și colegul meu de la Europol, schimbul de informații este uh, primordial, mai ales în domeniul combaterii traficului, tuturor formelor de trafic. Din punctul de vedere al cooperării între agenții, mai ales Europol, Eurojust și Frontex, dar și cu agențiile uh, naționale, deci va fi un, de un foarte mare interes dacă datele culese în timpul operațiunilor Frontex vor putea să fie transmise și acestor alte agenții. Vă rog să aveți în vedere faptul că Frontex are nevoie de aceste date pentru, propriile său, pentru propriul său folos, mai ales pentru a-și afina uh, aceste profiluri despre persoane care reprezintă un risc potențial, dar nu avem dreptul să le stocăm Frontex nu poate decât să proceseze aceste date și să le transmită către autoritățile naționale, care vor continua apoi uh, anchetele și eventual se va ajunge la o condamnare. Vă mulțumesc! Tack så mycket. Det har varit väldigt intressant att lyssna. Vă mulțumesc. A fost uh, o prezentare extrem de interesantă. Am ascultat aceste puncte de vedere exprimate de diversele instituții ale Uniunii Europene. Acum deschidem uh, sesiunea de întrebări. Vă rog să vă limitați la două minute pentru ca toată lumea să aibă timp să pună întrebări. Are cuvântul acum doamna Ana Gomes. Vă mulțumesc, Vă mulțumesc pentru această inițiativă de a-i aduce pe acești experți la o reuniune comună a celor două comisii pe care le reprezentăm. Aș întreba oricare, pe oricare dintre cei trei oratori dacă cunosc, dacă știu, dacă este un grup vulnerabil Uh, de un anumit grup vulnerabil care este de fapt uh, bebelușii care deseori sunt uh, victimele ale traficului de ființe umane sub masca unui instrument legal și anume instrumentul de adopții internaționale. Aveți la cunoștință asemenea cazuri Există acorduri între Regatul Unit și România, uh, de asemenea și cu Bulgaria. Mi se pare că este vorba de foarte multe state care ar putea fi vizate și aș dori să știu dacă aveți ceva de spus uh, în legătură cu acest grup de risc. De vreme ce discutăm despre organizații internaționale care știu să se adapteze foarte bine la riscuri și caută acoperirea juridică, la fel cum uh, caută această acoperire cu prostituția legală. Aș dori de asemenea să vă întreb, s-a făcut o referire la uh, necesitatea de a include în directivă jurisdicția extrateritorială. Din nou am văzut cazuri în care au fost implicați cetățeni europeni care au încercat să frac, facă trafic de copii din alte state. Am avut un caz recent. A, a existat un caz în Ciad cu copii care nici măcar nu erau orfani și care erau vânduți sau prezentați spre adopție. Au existat uh, oameni care au fost puși sub acuzare. Ați putea comenta în legătură cu asemenea cazuri? Vi gör så att vi ställer några frågor. Vi ställer några... Uh, vom grupa mai multe întrebări și după aceea Uh, vom asculta răspunsurile la sfârșit. Acum are cuvântul doamna Silvia Costa și vă rog uh, respectați limita de timp. Mulțumesc pentru uh, aceste prezentări foarte interesante. Aș avea trei întrebări. În primul rând, v-aș întreba dacă nu credeți că sigur, e o directivă de mare importanță, dar următorul pas nu ar trebui să fie armonizarea deciziei cadru din 2004 privind permisul de ședere condiționat de asistența victim, acordată victimelor și e bine să fie așa, pentru că din experiență știm că uh, chiar dacă victimele nu fac plângere, trebuie să le, să le fie furnizată asistența. În al doilea rând, cum se întâmplă, de exemplu, în Italia, la mai multe niveluri, nu credeți că e important ca instituțiile naționale și europene să conlucreze în mod constant cu ONG-urile, care sunt cele care astăzi au un rol fundamental în primirea, integrarea colabor- și colaborarea cu forțele de ordine și în asistența pentru repatriere. Cred că trebuie să fim, acordăm atenția uh, cuvenit ONG-urilor când vorbim de coordonare. Apoi, în al treilea rând, ați vorbit de instrumente importante. Din păcate, în Italia se înregistrează un regres față de utilizarea interceptărilor telefonice, care, dumneavoastră spuneți că este un instrument fundamental. Ce credeți despre această situație din Italia? Aici, uh, pe de altă parte, nu se face nicio referire la infracționalitatea de pe internet. Uh, care e utilizată în traficul uh, de ființe umane. Aici, sau poate există alte instrumente, dar mi se pare că din cele spuse noastre de aici, uh, cred că ar trebui să punem mai mult accentul și pe infracționalitatea pe internet. Mulțumesc. Doamna lämnar jag fru Cornelia Ernst. Doamna Cornelia Ernst. Vă mulțumesc. Două întrebări. În primul rând, a reprezentantului Frontex. Cred că trebuie să facem o distinție clară între traficul de ființe umane, articolul 2 al proiectului pe care îl avem în fața noastră, în scopul exploatării, răpirii, abuzului și așa mai departe. Și uh, imigrația ilegal, ilegală sau migrația ilegală. Mm, cele două lucruri sunt amestecate deseori. Mie mi se pare că există o diferență. Ori se face trecere ilegală a frontierei, ori trafic cu persoane. Cred că trebuie să facem o diferențiere între cele două lucruri. De asemenea, cred că există multe lucruri care pot fi menționate aici Uh, atunci când copiii sunt uh, folosiți pentru cerșetorie, uh, este foarte greu să fie identificate aceste forme de criminalitate. Cum se poate proceda în mod operațional pentru a efectua o anchetă? Doamna Brita Thompson, aveți cuvântul. Mulțumesc și vă mulțumesc și pentru prezentări. Aș dori să ne uităm și la partea cererii de servicii. S-a spus că va exista o categoriza, categorisire a tipurilor de servicii care trebuie să fie puse sub incidența legii. Reprezentantul Eurojust ne-a spus că ar putea să fie dificil să punem sub incidența legii clienții serviciilor de prostituție legală. Clienții care nu întreabă dacă prostituatele au fost victime ale, ale traficului de ființe umane sau nu. Însă acest lucru nu îi împiedică să abuzeze de aceste femei, pentru că s-au făcut uh, experimente în țara mea, Danemarca, când uh, clienților li s-a spus că aceste femei sunt victime ale traficului de ființe umane și lor nu le păsa. Am, eu am studiat și cartelul roșu, roșu din Amsterdam și situația prostituției de acolo. Uh, conștientizarea clienților nu previne în niciun fel traficul. Cum putem introduce o legislație pentru a criminaliza pe clienții acestor servicii. Lucru care uh, este aplicat dar doar în câteva state europene. Herr uh, Papanikolaou. <laughs> Domnul Nicolau. Πολύτιμες πληροφορίες Mulțumesc foarte mult și mulțumesc celor care ne-au făcut aceste prezentări pentru că ne-au conștientizat și ne-au acordat aceste informații. Începem să ne dăm seama mai clar cum putem să facem față acestei probleme majore. Uniunea Europeană a publicat un raport care examinează situația din cinci state. Pe mine mă preocupă uh, situația în mod mai general. Și mă refer aici la dimensiunea acestui raport care vorbește de cercetări penale în cele cinci state membre menționate. Uh, s-au pronunțat doar uh, un verdict și jumătate pentru 100 de mii de cazuri. Uh, se, mie mi se pare că înființăm noi uh, instrumente, uh, însă acestea trebuie să fie conforme cu mecanismele din toate statele membre. Mă întreb dacă a existat o voință politică în trecut pentru a rezolva această situație. Cred că noi trebuie să accentuăm aici în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale acest lucru. Domnul Bronz. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Traficul de ființe umane este diferit de activitățile economice moderne. Este o formă extremă a capitalismului internațional. Ființele umane sunt uh, transformate în obiecte ca niște resurse economice. De fapt, capitalismul model are uh, la fel de puțină compasiune, compasiune față de ființele umane ca și traficanții. Uh, se uh, externalizează producția și așa mai departe. Acestea sunt dovada acelui, aceluiași fenomen. Traficul de ființe umane prosperă într-un climat în care oamenii sunt văzuți ca obiecte și noi trebuie să schimbăm acest mediu. Mi se pare că doamna de la Frontex a spus că anumite state au fost uh, recunoscute ca uh, state care uh, sunt atrăgătoare pentru traficanți. Uh, probabil că acestea sunt state cu uh, salarii minime foarte mici. Mă întreb dacă uh, anumite grupuri de populație uh, reprezintă o majoritate din victime. Uh, de asemenea, se pare că acordul Schengen a, a facilitat uh, traficul cu ființe umane, în special eliminarea controlelor la frontiere. Doamna Edith Bauer, vă mulțumesc pentru această ocazie de a interveni. Vă mulțumesc pentru prezentare. Bineînțeles că am și eu multe întrebări, însă doresc să pun doar trei întrebări scurte. În primul rând, care este estimarea actuală a traficului din Europa? Aș dori să știu puțin mai mult despre noile trenduri, dacă există noi trenduri în traficul de ființe umane pentru că ultima dată când ne-am ocupat cu această problemă, trendul era că traficul de pe piața muncii uh, creștea. Care este situația actuală? A treia întrebare privește traficul în interiorul Uniunii Europene, care este volumul de trafic, care sunt rutele predilecte de trafic, care sunt tipurile de trafic în interiorul Uniunii Europene. Pentru că am sentimentul că toate eforturile noastre pun accentul pe lupta împotriva traficului din state terțe, și ne ocupăm mai puțin cu traficul intern în interiorul Uniunii. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și ultima întrebare, doamne Himen, doamna Himensis. Mm, vă mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc de víctimas que... Aș dori să vă întreb eh, să vă pun o întrebare în legătură cu protecția victimelor. Eh, noi trebuie să ne asigurăm că victimele sunt protejate în Uniunea Europeană. Să nu uităm că avem deja o directivă cu privire la victimele traficului de ființe umane. Revin la întrebarea mea. Constat că ambițiile noastre sunt foarte mari și privesc toate victimele traficului. Considerați că cu noua propunere de directive de directivă, victimele vor fi într-adevăr protejate. Vorbim aici de un agresor care trebuie să fie identificat. Vorbim despre rețele de trafic. Uh, nu știu dacă se poate ajunge la protecția victimelor în aceste condiții. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Înainte de a da cuvântul experților, am și eu o întrebare și o provocare. În primul rând, cum considerați că putem să colectăm mai bine datele la nivel european și la nivel global? Pentru că Trebuie să colectăm mai bine datele pentru a avea o imagine mai corectă a ceea ce se întâmplă. La Frontex ați spus, ați spus că trebuie să formați personal. Sper că prin această formare se va putea pune accentul pe femei și pe copii care sunt victimele principale. Asta aș dori să subliniez. Acum dau cuvântul din nou experților. Începem cu Ola Lorel. <clears throat> Välja att svara på svenska för jag har lyssnat på... Mulțumesc. Am ascultat interpretarea în limba suedeză a întrebărilor și dați-mi voie să încep prin a răspunde ultimei întrebări. Europol poate uh, colecta date använder Europol i den și informații și statele membre utilizează serviciile Europol. Baza de date Europol este un instrument excelent și de dosarele uh, noastre operative sunt uh, foarte utile. Apoi, în ce privește Eurojustul, există o nouă decizie pentru activitatea din această zonă. Noi uh, va trebui să colectăm date la nivel judiciar din statele membre, deci la nivel și cred că și acesta va fi un instrument foarte bun pentru o mai bună combatere a acestor infracțiuni pe viitor. În ce privește adopțiile, noi nu avem uh, un mandat, uh, nu suntem competenți uh, să ne ocupăm de adopțiile utilizate um, ca un instrument pentru traficul de ființe umane. Dar în ce privește simplificarea legislației, sigur, sunt, există abordări diferite. Putem, sigur, să examinăm permisele de ședere ale traficanților de traficanții de ființe umane utilizează, sigur, discrepanțele și lacunele din legislațiile diferitelor țări și le exploatează. Apoi mi s-a adresat o întrebare referitoare la cerere, la clienți. Eu am încercat să vă spun că dacă punem sub inculpare o persoană, un client al serviciilor unor prostituate care au fost victime ale traficului de ființe umane, ă, trebuie să fim în stare să dovedim acest lucru. Eu am uh, vorbit cu procurori din diverse țări în care se aplică o asemenea legislație și ei se mândreau cu acest tip de legislație, dar când i-am întrebat câte persoane ați pus sub acuzare, nu au fost în stare să-mi dea vreun exemplu concret. Deci nu știu dacă asta ar fi o abordare bună când vorbim de prostituția legală, sună cumva pozitiv, dar gândiți-vă că în unele țări 80% din femeile care lucrează în prostituția legală fac subiectul traficului. Două femei din 10, nu, mă scuzați, doi clienți din 10 probabil că nu recurg la serviciile unei victime a traficului de ființe umane părerea mea personală, așa cum nu vorbesc ca reprezentant al Eurojust, ar fi așadar că nu putem aplica o interdicție totală la nivelul recurgerii la serviciile unor prostituate. Nu cred că putem rezolva problema în acest mod. Acum, în legătură cu măsurile de protecție, nu știu, este un lucru interesant Eh, dar trebuie o, să avem o armonizare pentru a avea același sistem de eh, același nivel de protecție. Atunci am putea eh, avea o protecție cu adevărat eficientă, nu doar la nivel de un, unul sau două state membre. Mulțumesc acum domnul Harvey. Bine, sper că am reușit să-mi notez fiecare întrebare. În ce privește cazul bebelușilor, Păi, am cunoștință de cazuri de femei traficate, femei gravide uh, traficate și apoi sunt utilizate și adopțiile. E una din zonele în care unele grupuri de traficanți uh, se concentrează și pentru că sunt câștiguri uh, foarte bune. Sunt cupluri disperate care nu doresc să treacă prin formalitățile sistemului de adopții legal plătesc sume însemnate pentru a uh, deveni părinți. Și sigur că și aici uh, traficanții exploatează vulnerabilitatea unor anumite persoane. Deci traficul pentru adopții ilegale uh, există, dar nu este menționat la ora actuală între activitățile legate de trafic. Apoi, în privința armonizării legilor, Sigur, după cum se spunea, criminalitatea organizată exploatează uh, diferențele în legislațiile din statele membre. Uh, sigur că piața din Uniunea Europeană este foarte bună pentru traficanți. Și aceștia operează acolo unde sunt riscurile cele mai scăzute. Deci trebuie creat un mediu ostil uh, în fiecare stat membru. Câteodată traficanții profită de faptul că nu există legislație sau legislația nu este aplicată așa cum se cuvine. Apoi, dialogul cu ONG-urile, sigur, este fundamental. Eu lucrez în acest domeniu de circa 30 de ani. Traficul este una dintre, dintre cele mai complexe uh, infracțiuni. O anchetă de succes și o punere sub acuzație de succes a uh, traficanților nu poate fi efectuată uh, în mod uh, fără a implica societatea civilă și ONG-urile, pentru că organele de ordine uh, nu pot combate cu succes traficul uh, fără a colabora cu agenții, cu instituții, cu societatea civilă, cum spuneam. Experiența mea spune că unitățile care combat traficul din Uniunea Europeană sunt uh, exemple foarte bune în care, or, prin care organele de poliție sau uh, organele de ordine conlucrează la nivel formal sau informal cu ONG-urile. societatea civilă, sigur, trebuie să aibă încredere în ce face poliția cu datele pe care le deține și, și uh, sigur că uh, și încrederea trebuie să fie reciprocă. Apoi, uh, criminalitatea, infracționalitatea pe internet. Internetul ca un instrument de trafic. Bun, asta depinde de legislație și de definiția interceptării comunicărilor comunicanților. Aici, din nou, există diferențe la nivelul statelor membre. Sigur că internetul face parte dintre mijloacele de comunicație și a ignora utilizarea internetului uh, ca uh, mijloc de comunicare între grupurile de traficanți uh, ar fi o greșeală. Acum, uh, sigur că noi trebuie să beneficiem de expertiză și uh, s-a menționat uh, și apoi diferența între traficul de ființe umane și facilitarea uh, imigrației ilegale. Bun, aici este o suprapunere. Uh, există o suprapunere și nu putem ignora una dintre aceste două probleme. Trebuie să le uh, analizăm și să le privim împreună. Și sigur că trebuie să fim conștienți de faptul că uh, organele, uh, autoritățile de frontieră trebuie să fie conștiente de existența fiecărui tip de trafic. Uh, și aici este importantă și formarea uh, personalului care operează la frontiere. Uh, eu am uh, conlucrat cu colegi uh, din țările Schengen. Nu este o singură. Ei nu analizează fiecare infracțiune în parte, ci uh, ei sunt conștienți de suprapunerea acestor activități uh, infracționale, pentru că grupul, mm, rețelele de traficanți, uh, sigur, se implică și în uh, imigrația ilegală. În ce privește cercetoria, da, o problemă importantă. Uh, Sigur că s-a spus aici, s-a vorbit aici și despre implicarea părinților. De exemplu, anchetele, colaborarea, colaborarea între Marea Britanie și uh, România, și aici e vorba de copii de etnie romă, uh, și are legătură răspunsul meu cu întrebarea colegului din Marea Britanie în legătură cu grupurile cele mai vulnerabile. Aici, din păcate, de multe ori uh, avem de face cu complicitatea părinților Um, care primesc bani din partea traficanților sau părinții înșiși sunt implicați în calitate de traficanți. Deci vă închipuiți ce uh, dificultăți au uh, anchetatorii în a obține o declarație din partea un, unei victime minore atunci când părinții sunt făptași. Ce, ce copil va putea da o declarație împotriva propriilor săi părinți? Și chiar atunci când uh, copilul este mai independent, copiii totuși se află sub presiune. Sigur, sunt legăturile de familie. Uh, anul trecut în uh, Marea Britanie am fost implicat într-o operație și uh, era vorba de un copil care a fost identificat ca o victimă potențială a traficului uh, și reușise să evadeze dintr-o clădire uh, a poliției și s-a întors uh, la familia sa, familia, practic, familia care era implicată în trafic. E bine, cum se rezolvă un asemenea caz? Uh, copiii, copiii care au fost traficați de propriile familii sunt un exemplu foarte bun a problemelor cu care se confruntă organele de ordine în, în rezolvarea acestor cazuri. Acum, în ce privește cererea, Bine, sigur că e legea, e legea cererii și a ofertei și e complex acest caz, dar Uh, a considera ca o infracțiune solicitarea de servicii sexuale plătite, nu știu, cred că ar fi foarte dificil din punctul meu de vedere. Uh, acum, în legătură cu rapoartele ONU, mai există o condamnare și o problemă în fiecare uh, domeniu al polițienesc, procuror și sigur se fac multe eforturi ca acești oameni să fie aduși în fața instanțelor de judecată, dar din diferite motive nu se ajunge la condamnare sau uh, sentințele nu sunt pe măsura infracțiunii. Da, mulțumesc. Acum, în legătură cu victimele uh, uh, ca resursă economică. Sigur, da, sunt privite victimele ca pe o proprietate. Asta generează profitul. Și avem nevoie să, de o schimbare a, a, a climatului, dar cu climatul economic actual avem o problemă gravă. Acum 5 ani se putea ști de unde, vine, de unde provine exact victimele, dar acum nu se mai poate, pentru că au dispărut, ca urmare a acordurilor Schengen, au dispărut frontierele, și ajunge, să, ajunge o carte de identitate ca să traversezi frontierele, ceea ce sigur că a ajutat traficul. Nu putem spune cu, cu siguranță că majoritatea victimelor provin dintr-o anume țară sau dintr-un anume grup. Anul trecut, da, președinte, întrerupe vorbitorul. Uh, Spuneam că Anul trecut am avut cetățeni britanici care făceau trafic de ființe umane, cetățeni uh, britanici în Scandinavia. Nu e vorba de, nu, și n-a fost vorba de fete din lumea a treia ademenite de traficanți aici. Era vorba de femei cu studii universitare care uh, știu cum să se comporte în, în, în, într-o lume modernă și totuși cădeau victimă traficanților care exploatează slăbiciunile victimelor. Sunt uh, foarte priceput la asta și cu asta am înțeles că trebuie să închei. Thank you. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum și doamna George poate să răspundă la câteva întrebări. Da, mulțumesc, dar văd că deja suntem în criză de timp, atunci am să fiu cât se poate de succintă și am să spun că Frontex se ocupă numai de controlul frontierelor, deci atunci nu are rost să vorbesc despre anchete și alte asemenea lucruri. Dacă putem să facem distinția uh, dintre imigrația ilegală și traficul de ființe umane. Nu există cu adevărat o linie de, de separare a celor două forme de criminalitate. Cred că uh, imigrația ilegală este un concept mai larg. Mulți dintre imigranții ilegali sunt victime ale traficului de ființe umane, dar nu numai. Este, pe de altă parte, evident că cei care sunt uh, exploatați, traficați, nu intră în, uh, pe teritoriul Uniunii Europene cu acte în regulă sau cu acte um, adevărate. Sunt, De asemenea, uh, noi uh, putem să avem un rol de jucat pentru a permite victimelor traficului să, per- să obțină un permis de ședere atunci când am dat seama că uh, erau în situație ilegală pentru că fuseseră exploatate și nu din proprie voință. Noi încercăm să formăm corpurile de uh, control ale granițelor pentru că ei se poate identifica aceste, să identifice victimele traficului de ființe umane. Este foarte greu totuși să faci acest lucru pentru că uh, e foarte greu să consacri mult timp fiecare persoane verificate în parte și nu e ușor, cum spuneam, să identifici o potențială victimă. Formarea acestor grăniceri este un proces îndelungat, trebuie să le dăm multe informații despre uh, comportamentul caracteristic al unei uh, potențiale victime. Deci chiar uh, dacă nu știu exact că e vorba despre o victimă, pot măcar să identifice anumite semne în profilul acestor persoane, în comportamentele lor, ca să poată să le ia la o parte și să le acorde ceva mai mult timp. Bine, când uh, formăm uh, grănicerii, încercăm să îi sensibilizăm mai ales uh, în ce privește categoriile cele mai vulnerabile, ca de exemplu fetele tinere și um, alți minori. În timpul președinției spaniole s-au făcut multe lucruri pentru a se insista asupra formării corpurilor de control ale uh, frontierelor pentru ca ei să poată să identifice, minori, să identifice pe minorii neînsoțiți care sunt uh, traficați. Deci chiar dacă noi nu avem foarte multe competențe, suntem perfect conștienți de ceea ce se întâmplă și dorim să ne aducem contribuția. Vă mulțumesc foarte mult și adresez mulțumiri uh, experților noștri din primul grup de discuții și acum trecem la cel de-al doilea și vreau să rog pe reprezentanții Agenției pentru Drepturile Fundamentale, Organizației Internaționale a Muncii și Secretariatului Consiliului Europei să vină la prezidiu.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 În ce privește importanța culegerii de informații pentru prevenirea traficului și monitorizarea uh, uh, strategiilor de luptă împotriva traficului. Și am să dau imediat cuvântul reprezentantului Agenției pentru Drepturi Fundamentale, Ioanis Dimitracopoulos. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați adresat această invitație agenției noastre. Doamnelor și domnilor, principalul obiectiv al agenției noastre este să acorde ajutor instituțiilor și statelor membre ale Uniunii Europene pe problema drepturilor fundamentale, mai ales traficul cu ființe umane, apărarea drepturilor fundamentale în general sau sclavia modernă. Noi ne-am început uh, activitatea în anul 2007 în ce privește traficul cu ființe umane și ne-am concentrat asupra uh, traficului de copii. Noi am dezvoltat o serie de indicatori pentru ca să putem să culegem și să um, comparăm toate datele disponibile din Uniunea Europeană pe această temă. Avem patru chestiuni de care ne ocupăm. Identificarea uh, victimelor, uh, protecția acestora, identificarea um, um, traficanților și uh, punerea lor sub acuzare. În luna iulie anului trecut uh, s-a publicat un raport din partea agenției noastre și v-am adus și aici câteva copii. În ce privește identificarea victimelor, ne-am dat seama că există un mecanism de culegere a datelor care se bazează pe o definiție foarte exhaustivă a traficului, de exemplu trafic pentru exploatare economică, pentru activități ilegale, pentru traficul de organe sau pentru uh, adopții. Există opt state membre care au un asemenea mecanism și alte trei doreau să îl dezvolte. În plus, poliția sau corpurile de grăniceri din mai multe state membre culeg asemenea date. Un alt indicator este cu privire la numărul exact de copii care sunt identificați ca fiind victime ale traficului de ființe umane. Și au fost um, clasați în mai multe categorii în funcție de uh, țara de origine, de eventualele handicapuri, de vârstă și așa mai departe. Noi estimăm că prevalența traficului este foarte mare și pune multe probleme. În raportul din decembrie 2009 au fost identificate mai multe forme de exploatare care până acum nu reprezentau o prioritate pentru uh, corpurile polițienești. Deși există multe cazuri în care uh, am identificat forme de sclavie modernă. Există însă foarte multe dificultăți pentru a identifica uh, aceste victime în foarte multe țări. De exemplu, Centrul pentru Traficul de Ființe Umane a identificat între aprilie și septembrie 2009 347 de victime ale acestui tip de trafic, dintre care 74% erau femei și 30% minori sub 16 ani. Și în Irlanda am văzut um, asemenea cifre. Oricum, în ce privește dovezile pentru identificarea um, victimelor și pentru a putea forma forțele uh, polițenești și de asemenea și cei care lucrează în um, sectorul îngrijirilor de sănătate, în asigurările sociale, cei care lucrează în ONG-uri, deci formarea tuturor acestor categorii de personal este deosebit de importantă. Cercetările au arătat că acest tip de uh, pregătire este foarte important. De asemenea, s-au efectuat tot felul de studii în statele membre. Ne-am dat seama că în state precum Germania, Spania, Franța, Italia și Irlanda, e bine să existe o legislație specială pentru acest tip de trafic. Studiul a mai arătat că aproape o jumătate uh, dintre victimele care primesc un permis de ședere acceptă apoi să coopereze cu poliția și cu corpul de anchetă. Însă, de multe ori, asemenea aranjamente nu permit um, victimelor să coopereze cu autoritățile și ei cad din nou între mâinile traficanților, iar anchetele nu um, sunt finalizate. Într-un mare număr de cazuri au fost oferite permise de ședere pe o durată temporară unor persoane pentru că se considerau a fi victime potențiale ale traficului, însă Uh, statisticile ulterioare au arătat că nu era tot timpul așa și că se transformase într-o formă de abuz. În ce privește uh, punerea sub acuzare a traficanților, există un indicator în ce privește numărul de condamnări uh, pentru trafic de copil. Studiul a arătat că aceste condamnări sunt Um, dublate de alte uh, condamnări pentru alte delicte precum prostituția uh, sau alte forme de trafic și atunci este foarte greu să folosim acest indicator. Însă datele disponibile ne arată că există foarte puține cazuri de condamnări pentru cazuri de trafic de copii și numai în patru state membre am putut să găsim asemenea tipuri de condamnări pe perioada 2000-2007, iar în alte 5 state membre n-am găsit nicio asemenea condamnare. Numai într-un singur stat membru nu a existat niciun caz de condamnare pentru trafic de copii. Foarte des uh, uh, persoanele sunt arestate, dar ele nu sunt și puse sub acuzare sau condamnate. De exemplu, în uh, Marea Britanie, 406 persoane au fost arestate, 67 nu pentru cazuri de trafic de copii, dar numai 15 din aceste 46 au fost puși, uh, efectiv acuzate și condamnate la pedepse de închisoare de la 9 la 11 ani. Apoi, în ce privește compensațiile plătite victimelor traficului. Acest studiu a arătat că există o diferență foarte mare între statele membre în ce privește dreptul la o compensație. Majoritatea statelor mete dau dreptul victimelor să uh, reclame asemenea compensație, dar de obicei în cadrul unei proceduri civile. Există date în ce privește sumele acordate, uh, cu excepția țărilor de jos, dar atunci când plătește o compensație, uh, mai degrabă este o excepție decât regula. În ce privește prevenirea traficului de copii, există mai mulți indicatori numai 11 state membre, din păcate, participă la acest uh, număr 116000 pentru a semnala cazurile de copii dispăruți. Restul statelor membre se mulțumesc cu campanii de sensibilizare. De asemenea, planurile de acțiune în domeniu nu sunt totdeauna bine finanțate. În concluzie, aș vrea să subliniez faptul că uh, Studiul agenției noastre a permis să se facă progrese în lupta împotriva traficului de ființe umane și pentru protejarea și ajutorarea victimelor. În plus, ar trebui ca articolul 7 din propunere în ce privește nepunerea sub, aplica, sub acuzare și neaplicarea pedepselor asupra victimelor trebuie să fie uh, uh, menținut pentru că este bine să se îmbunătățească situația actuală, care este mai degrabă un status quo. Oricum, raportul nostru a arătat că o politică de nepedepsire a victimelor este o măsură importantă pentru a ne asigura că acestea se vor adresa autorităților și vor putea să scape din mâinile traficanților. Credem că și articolul 10 în ce privește ajutorarea victimelor și articolele 12 și 14 pentru copiii victimelor sunt de asemenea o îmbunătățire adusă status quo-ului actual. De asemenea, definirea traficului din articolul 2 este o bună, uh, un plus față de legislația în vigoare până acum. Oricum, în contextul competențelor mai mari pe care le are Uniunea Europeană după adoptarea Tratatului de la Lisabona, directiva va putea să se ocupe și de statutul uh, imigranților și de chestiunea permiselor de ședere pentru victimele traficului, în special pentru copiii care provin din țări terțe ar fi bine să existe acest drept la uh, reședință. Oricum, raportul din 2009 a Europol a subliniat faptul că atunci când au fost identificate copii victime ale traficului, s-a observat că ele vreau să coopereze cu uh, autoritățile numai dacă erau ajutate să o facă, dacă nu, acest lucru era inexistent. Noi am arătat că victimele traficului cooperează cu autoritățile și scapă de dependența lor față de traficanți dacă pot să aibă încredere în faptul că vor obține dreptul la reședință. Și în articolul 19 există o clauză de raportare care cere comisiei să facă un asemenea raport pe baza informațiilor primite de la statele membre. Așa cum arăta și studiul nostru, problemele cu uh, lupta împotriva traficului nu țin numai de transpunerea legislației, ci mai degrabă de implementarea sa activă pe teren. Deci, articolul 19 din propunere ar putea să ceară Comisiei să ia în considerare datele și informațiile furnizate de agenția noastră, de Europol, de Eurojust, de Frontex și de societatea civilă. Astfel, am urma exemplul articolului 17 din directiva asupra egalității între rase, pentru că astfel am avea informații mai uh, integrate și date mult mai fiabile. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul reprezentantei Organizației Mondiale a Muncii, doamna Carolyn O'Reilly, uh, reprezentant al programului de acțiune special pentru a lupta împotriva uh, muncii forțate. Doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, îmi face onoare să, onoare să particip la reuniunea dumneavoastră în legătură cu noua directivă a Uniunii Europene în numele Organizației Mondiale a Muncii. Mulțumesc raportorilor și organizatorilor pentru că au organizat acest seminar. Mi s-a cerut să acord informații specifice în legătură cu uh, adunarea de informații, prevenirea și monitorizarea politicilor anti împotriva traficului de ființe, umane. Vă atrag atenția asupra unei scrisori comune semnate de către organizația noastră și de către alte agenții. Salută statele membre, Parlamentul European și Comisia pentru că uh, au luat inițiativa de a lupta împotriva traficului de ființe umane. De la adoptarea deciziei cadru din 2002 s-au înregistrat procese semnificative la nivel european. Legislația națională a fost aproximată și uh, uh, aliniată protocolului de la Palermo, ceea ce a dus la un număr mai mare de cazuri de uh, trafic uh, care au fost identificate și puse sub acuzare în statele membre. Însă, în ciuda aproximării legislației, numărul de acuzări este cu mult sub numărul estimat de victime. Conform estimării noastre globale pe, globale pe 2005, există cel puțin 570.000 de, de victime ale muncii forțate în uh, țări, în țări industrializate și de tranziție, din care 470.000 de persoane sunt traficate. 43% din toate uh, persoanele traficate sunt exploatate în uh, industria uh, serviciilor sexuale și celelalte 57% uh, suferă de o exploatare economică sau o uh, exploatare sexuală și economică. Majoritatea victimelor sunt femei și copii, uh, însă uh, există și bărbați care sunt uh, care nu beneficiază de uh, programe pentru asistența victimelor. Noi am uh, avea următoarele observații în legătură cu directiva. În primul rând, direct, proiectul de directivă stabilește reguli minime În al doilea rând, uh, proiectul de directivă pune accentul asupra protecției victimelor și compensării. Experții în uh, aplicarea legii, uh, juriștii și organizațiile sunt de acord că există o legătură directă între punerea sub acuzare și susținerea oferită victimelor. În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că se acordă o prioritate corespunzătoare acuzării traficanților. Recunoscând aceste îmbunătățiri semnificative, aș dori să subliniez câteva uh, neajunsuri. Aș pune accentul pe aspecte care țin de munca forțată. În ciuda uh, ratificării universale a Convenției numărul 29 a Organizației Mondiale a Muncii uh, cu privire la munca forțată, mulți legiuitori încă nu am înțeles noțiunea de coerciție și, de, și distinția între munca forțată și exploatarea lucrătorilor. Dacă legislația nu uh, face distinția clară între munca forțată și uh, o, ocuparea substandard, uh, se ajunge la jurisprudență. Și experiența în unele state membre ne-a arătat că fără conștientizare în legătură cu noile infracțiuni în legătură cu munca forțată, eh, acuzarea eh, traficanților în asemenea cazuri rămâne eh, nesatisfăcătoare. Lipsa unor definiții clare este un detriment clar în acest caz. multe victime pot să uh, cadă, să fi, cadă sub presiuni care să le determine să își retragă de poziția inițială. În acest context, aș dori să subliniez uh, rolul important pe care îl joacă inspectorii de muncă. În unele state membre, uh, inspectoratele de muncă au dreptul de a pune sub acuzare aceste inspectorate au un rol cheie în identificarea și investigarea cazurilor de trafic de ființe umane. Spre deosebire de poliție, aceste inspectorate ale muncii au posibilitatea de a intra în orice loc de muncă fără un mandat de percheziție. În acest moment, statele membre ale Organizației Mondiale a Muncii discută noi standarde în ceea ce privește uh, munca la domiciliu, care uh, ar putea să cadă sub incidența inspecțiilor. Subliniem de asemenea, conform comentariilor făcute cu de Comisia de Experți a OMM, uh, că datoria principală a inspectorilor muncii este să protejeze muncitorii și nu să aplice legislația de imigrație. Directiva 2009 din 18 iunie, 18 iunie 2009 uh, prevede standarde minime. Aceste inspectorate ale muncii sunt relevante pentru prevenirea traficului, dar constituie și un sistem de avertizare rapidă. Acum mă voi referi foarte pe scurt la colectarea datelor. Noul proiect de directivă propune înființarea unor raportori naționali sau unor mecanisme echivalente. Experiența ne-a arătat că un mecanism independent care nu este legat de mandatul unui minister specific este cea mai bună soluție pentru a monitoriza toate formele de trafic și de, pentru a colecta informații dintr-o serie de surse. O chestiune cheie în adunarea informațiilor este definirea victimei. Acest lucru se leagă de uh, cadrul legal pe care l-am menționat deja. Directiva propusă uh, spune că o persoană care Uh, primește asistență și susținere atunci când autoritățile competente au o indicație că persoana a putut fi uh, subiectul unei infracțiuni de trafic de ființe umane. Există așa numita metodologie Delphi. Am testat acest indicator Delphi prin uh, moduluri de uh, supraveghere specifice în uh, câteva state pilot. Rezultatele inițiale sugerează că în jur de 5% din populație uh, de lucrători migranți returnați uh, fuseseră victimele traficului de ființe umane. Poate 5% nu, pare, nu pare o cifră foarte mare, însă dacă este transpusă la întreaga populație, reprezintă un număr semnificativ. Aceste rezultate ne arată faptul că o, doar o parte foarte mică din persoanele traficate sunt identificate și ajutate. Indicatorii Delphi pot fi folosiți și pentru monitorizarea cazurilor de trafic. Dacă se vrea ca articolul 10 să fie implementat eficient, trebuie să se introducă structuri și proceduri mai bune pentru a identifica victimele posibile și pentru a colecta date asupra trendurilor. Iar în, pentru a încheia, câteva remarci în legătură cu prevenirea. Notăm cu aprobarea că proiectul de directivă cere statelor membre să ia măsuri corespunzătoare pentru a descuraja cererea. Încurajez statele membre să caute o coerență între directivă și legislația de ocupare a forței de muncă. După cum se indică în planul comunitar de bune practici. În multe cazuri recente au fost implicate agenții de recrutare a forței de muncă uh, care folosesc practici ilegale. De aceea, îndemnăm statele membre să adopte programe de prevenție adresate pe gen. Aceste programe trebuie să țină cont de vulnerabilitatea lucrătorilor uh, femei, dar trebuie să recunoască și faptul că bărbații uh, au, reprezintă un risc de a fi traficați. Partenerii sociali pot să joace un rol cheie în conștientizare și în identificarea victimelor și traficanților prin colaborare cu agențiile de aplicare a legii. Și în final, Luăm notă cu satisfacție că proiectul de directivă susține drepturile omului și face referire la Carta de Drepturi Fundamentale și în acest context subliniez articolul 12 în legătură cu libertatea de asociere, articolul 21, articolele 32 și 24. Uh, acest lupta împotriva traficului de ființe umane trebuie să fie inclusă în toate aceste uh, articole. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim pentru declarația dumneavoastră și îmi exprim speranța că vom avea măcar la sfârșit o estimare în ceea ce privește volumul și numărul de ființe traf- umane traficate. Acum îi dau cuvântul doamnei Lili R., președinte a subcomisiei APCE a Consiliului, Consiliului Europei, care se ocupă cu traficul de ființe umane. Merci, madame la rapporteur. Mulțumesc, uh, Doamna raportoare, mulțumesc și pentru invitația adresată, mulțumesc în numele Consiliului Europei și vă Vă felicit pentru că ați uh, invitat uh, aici personalități din toate domeniile și uh, ocupându-mă de acest uh, subiect, iată că aud lucruri noi și vă uh, mărturisesc că am fost foarte interesată de intervențiile anterioare, grupul anterior de invitați, uh, care au afirmat că traficul de ființe umane și mai ales de femei nu este considerat ca o prioritate. Eu cred că toți uh, oamenii politici aflați de față ar trebui să reia acest punct și să se întrebe ce pot ei face pentru ca această infracțiune să devină o prioritate, cum a, s-a întâmplat cu traficul de droguri. Cred că e mai important să combatem traficul de ființe umane decât uh, traficul altor mărfuri. Je pense que la présence... Și cred că prezența adunării parlamentare a Consiliului Europei astăzi aici e dovada că protocolul, acordul încheiat între Consiliul Europei și Uniunea Europeană, între privind uh, consolidarea cooperării noastre merită subliniat, merită subliniată și contez în acest domeniu pe o cooperare consolidată, dată fiind tema, tematica identică și experiențele uh, noastre comune, practic. Și eu personal sunt membru al adunării din 1991 am lucrat la primul raport privind prostituția și prostituția forțată și de mulți ani de zile adunarea parlamentară a Consiliului Europei se ocupă de acest subiect al traficului de ființe umane. În 1997 deja am cerut să se elaboreze o convenție Această convenție a fost adoptată formal la summitul de la Varșovia în 2005 și e vorba de primul tratat european împotriva traficului de ființe umane. Comisia pentru Egalitate de Șanse a Adunării Parlamentare este foarte mândră de această convenție, care este propria sa creație, nu doar pentru că uh, um, inițiativa acestei convenții provine de la Comisia de Egalitate între, pentru Egalitate între Bărbați și Femei, dar și pentru că este un prim exemplu în care uh, o delegație a acestei comisii a participat la comi comitetul care a redactat convenția. Convenția în cauză a Consiliului Europei a intrat în vigoare pe data de 1 februarie 2008, 1 februarie 2008 și până în ziua de astăzi 28 de țări europene, din care 18 state membre ale Uniunii Europene au ratificat Convenția altele au semnat-o și există o singură țară, știe ea cine este, care până la ora actuală nici n-a semnat, nici n-a ratificat această convenție. Și consider că e nevoie de explicație de ce nu a făcut-o. Convenția aceasta și am fost uh, mirată că nu s-a menționat convenția până acum, constituie un instrument foarte bun pentru a combate traficul de ființe umane, nu doar pentru că există o abordare conformă cu protecția drepturilor omului, protecția victimei, în primul rând, asta este prima prioritate, și nu doar punerea sub acuzare a, a făptașilor, ci și pentru că există un, un organ de control constituit din experți care este foarte eficient, cel puțin pe hârtie. Și acest organ de control uh, e, după cum spuneam, compus din experți independenți internaționali și cred eu că constituie o garanție de independență a aprecierii aplicării convenției. Și nu pot decât să sper că oricum, orice s-ar întâmpla cu monitorizarea, cu instrumentul, de, uh, instrumentul următor prevăzut de directivă, controlul și monitorizarea aplicării convenției a directivei se vor face în comun, pentru că nu e vorba doar de coerență aici, ci este până la urmă o aberație uh, care nu poate fi explicată alegătorilor noștri. Nu ne putem explica de ce în două instituții europene care se ocupă de același subiect nu există un mecanism comun de control și de monitorizare. Convenția, uh, foarte pe scurt, se articulează uh, pe trei P, preveni, prevenția, protecția victimelor și punerea sub acuzare a infractorilor. Convenția protejează toate victimele, femei, bărbați, copii, uh, nu contează forma uh, traficului, fie exploatare sexuală, muncă forțată, servicii forțate și cred că și alte elemente au fost deja eh, indicate aici, de exemplu uh, traficul de organe și această convenție uh, combate și traficul național și transnațional, aspect menționat aici de reprezentanții Europol și Eurojust, care au spus că e clar, e evident că nu e necesară trecerea unei frontiere pentru ca uh, să existe trafic victimele se află în centrul preocupărilor Consiliului Europei și procedurile de identificare și de uh, calificare a victimelor și, sigur, acțiunile de uh, reflexie de 30 de zile și fac apel la colegii mei să încerce să mențină această dispoziție pentru că a fost foarte dificil să ajungem la un acord asupra acestui termen de 30 de zile, pentru că niciun stat membru nu are chef să acorde acest termen de reflexie uh, în beneficiul victimelor și totuși victimele au nevoie de acest termen ca să decidă în liniște dacă doresc sau nu să colaboreze cu organele de ordine. Și acordarea unui titlu de ședere temporar s-a vorbit și despre asta și sunt de acord cu cele ce s-au spus aici, pentru că uh, trebuie liniște și calm pentru ca o victimă să ia o hotărâre dacă dorește sau nu să colaboreze și de aceea acordarea unui titlu de ședere este esențială. Apoi mecanisme de despăgubire, sigur, de recurs și de repatriere și măsuri de prevenire și de promovare a egalității între bărbați și femei, și am putea să adăugăm și ce a spus antevorbitoarea mea, o abordare uh, um, deosebită în ce privește identificarea naturii exploatare, uh, exploatării, fie ea sexuală sau pentru muncă forțată, trebuie o abordare care să fie sensibilă față de situația victimelor și a faptului că mai ales acestea sunt femei. În ce privește mecanismul de uh, um, monitorizarea nu știu, dar nu mai are sens să insist, decât ca să vă spun că mecanismul experților independenți, numit Greta, așa numitul Greta, a început deja primele operațiuni. 10 țări la ora actuală uh, sunt implicate în această monitorizare, din care șase sunt mem- state membre ale Uniunii Europene, adică Austria, Bulgaria, Cipru, Danemarca, România și Slovacia. Și ce alte țări sunt Albania, Croația, Georgia și Moldova. Primele rapoarte vor fi completate până în luna septembrie anului 2011 și la conferința pe care o va organiza președinția belgiană în luna octombrie, primele rezultate vor fi deja disponibile și sper că vor fi și convingătoare. Așadar, cred că, în final, îmi permite să, voi fa- să fac un apel la adresa reprezentanților țărilor care încă nu au ratificat convenția să o facă și la uh, singura țară care nici n-a semnat-o, nici n-a ratificat-o, să o facă cât mai repede, pentru că trebuie să vedem o logică, nu numai la Consiliul Europei, ci și la nivelul Uniunii Europene. Deci, consider că trebuie să ne continuăm colaborarea cât mai uh, strâns posibil și sper că la conferința organizată de președinția belgiană în luna octombrie și la uh, conferința pe care Consiliul Europei vrea să organizeze în luna decembrie vom, uh, ne, ne vom bate împreună pentru a obține aceleași standarde de respectare a drepturilor omului pentru victime, pentru că asta este în interesul nu doar a victimelor, ci și în interesul unei cât mai mari coerențe și sigur că va facilita Mm, ce vom spune alegătorilor noștri de ce există două instituții și două proceduri diferite. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, Madam Mayor, for your... Vă mulțumesc pentru această prezentare deosebit de interesantă și pentru faptul că ați subliniat uh, că este deosebit de important să existe cât mai multă cooperare între diferitele instituții internaționale și mai ales între instituțiile din Europa. Acum aș vrea să vă anunț un lucru nu foarte plăcut. Cum suntem în criză de timp, că președintele au hotărât să avem o dezbatere în comun la sfârșitul tuturor prezentărilor. Am notat numele persoanelor care doreau să pună întrebări și vreau să-i rog pe uh, invitații noștri distinși să rămână cu noi și îi rog pe colegi să aibă încă un pic de răbdare pentru că vedeți că avem uh, invitați uh, de o foarte mare calitate care vin din multe domenii de specialitate și ar fi păcat să nu avem posibilitatea să îi ascultăm măcar. Deci, cer participanților la următorul panel, Organizația Salvați Copiii uh, de la agențiile uh, sub egida ONU și de la poliția din Suedia să vină la prezidiu. Deci, mulțumim uh, paneliștilor uh, din grupul precedent și așteptăm pe ceilalți. Thank you very much. I think we were quite... Vă mulțumesc, doamna Kinga Gonz, da. Mi se pare dacă am fost un pic prea ambițioși când am uh, concentrat atâtea lucruri într-o singură după amiază, dar e vorba despre niște contribuții foarte interesante. Acum am să-i rog pe invitații noștri să facă prezentările și apoi vom avea dezbaterea în comun. Mai întâi, doamna Rebecca O'Donnell, care este uh, avocat pentru a ajutora copiii azilanților și a imigranților. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Organizația Salvați Copiii se implică atât la nivel național cât și internațional. Uh, intervenție fără microfon. We have programs and research. Cum spuneam, avem programe și studii făcute atât în Europa cât și în țări terțe și în Bruxelles facem parte din rețeaua organizațiilor care se ocupă de apărarea drepturilor fundamentale. Noi am făcut o declarație asupra proiectului de directivă unde se găsesc niște reacții a tuturor ONG-urilor asupra acestui proiect legislativ. Eu aș vrea să vorbesc despre acțiunile noastre și să le plasez într-un context european. Atunci când ești traficat, ajungi o victimă din cauza că ai fost amenințat, din cauza că ai fost forțat și poți să ajungi victimă în nenumărate feluri. Deci traficul este o pură violare a drepturilor omului și pentru copii uh, se folosește, cum spuneam, forța, uh, violența și uh, um, inducerea în eroare. Așa cum uh, vă spuneam, noi ne implicăm mai ales în uh, ajutorarea victimelor. Ce înțelegem noi prin asistență, prin ajutor? Ea se face la mai multe niveluri, uh, fizic, psihologic și material. În primul rând, trebuie ca persoanele să aibă acces pe cont propriu la acest ajutor și acesta trebuie să fie un drept. El nu trebuie să mai fie dependent de uh, um, cei care i-au traficat. Apoi, accesul la ajutor și la sprijin trebuie să fie disponibil pentru toți cei care au avut de suferit între mâinile unor traficanți. Așa, acest lucru include pe cei care vin din țări din afara spațiului european și acolo statut ca imigranți poate să fie cât se poate de nesigur. În al treilea rând, în cazul copiilor care au fost traficați, e nevoie de un ajutor specific pentru că trebuie să existe un sistem de protecție a copilului cât se poate de cuprinzător care să se ocupe de nevoile lor în general și de drepturile lor în calitate de copii. Care ar fi recomandările noastre? Așa cum am înțeles noi, acest proiect de directivă este un mare pas înainte pentru că, în comparație cu directiva cadru din anul 2002, nu se mai concentrează asupra combaterii traficului, dar uh, vrea să și protejeze drepturile victimelor. Pentru că uh, este foarte important că acum statele membre doresc să aibă un adevărat sistem de sprijin și de ajutor a victimelor, astfel încât ele să nu mai fie obligate să coopereze cu autoritățile sau să fie martor pentru a primi acest sprijin. Este, cum spuneam, un mare pas înainte. În ce privește statutul de imigrant? Eu cred că Parlamentul ar trebui să se gândească la nevoia de garanție pentru un permis de ședere care să fie consfințită de această directivă. Există această directivă de returnare care cere statelor membre să deporteze orice fel de resortisanți din țări terțe și nu există nicio excepție pentru persoanele care sunt victime ale traficului. Asta înseamnă că dacă nu există vreo protecție din partea dreptului național, persoanele care au fost victime ale traficului pot să fie deportate fără ca ele să primească vreun ajutor pentru a-și reveni. Directiva din anul 2004 a furnizat dreptul la permise de ședere pe perioadă foarte scurtă pentru victimele traficului, dar numai pentru acele persoane care erau de acord să coopereze la desfășurarea anchetei. Noi credem că directiva din 2004 trebuie neapărat uh, revizuită, pentru că odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, trebuie să existe, cum spuneam, mai multă protecție pentru uh, victimele traficului care sunt resortisanți din țări terțe. Și noi am cere Parlamentului să se gândească dacă propunerea actuală nu ar trebui să conțină prevederi potrivit cărora toate victimele trebuie să primească sprijin și asistență pentru că este dreptul lor, indiferent dacă au un statut de imigrant sau nu. Apoi, în ce privește copiii în mod special, trebuie să ne gândim la faptul că ei au niște drepturi specifice și că, indiferent dacă ei sunt Uh, din țări membre sau din țări terțe au dreptul la această protecție. Noi am recomandat ca directiva să recunoască că sprijinul acordat copiilor trebuie să facă parte dintr-un sistem valabil la nivel național și european pentru protecția acestora. Noi am recomandat ca uh, această directivă să uh, um, uh, ceară mai multă coordonare, să existe statute care să fie armonizate peste tot în Europa în ce privește drepturile copiilor și protejarea acestora. De asemenea, ar trebui să existe coordonare între serviciile naționale de uh, protecție a copiilor. Și ar trebui ca drepturile naționale să se ocupe în primul rând de copii când ele sunt victime ale traficului și aceștia trebuie să aibă dreptul la protecție potrivit legii țării în care au fost aduși. Oricum, este evident că e foarte greu pentru un copil să spună dacă a fost victima unui trafic, să identifice care este propria sa situație. Ar trebui de asemenea să se clarifice ce înseamnă acest reprezentant special. Noi credem că ar trebui să existe un tutore uh, independent care să acționeze pentru binele copilului. Pentru că trebuie să recunoaștem că asemenea uh, tutore, asemenea uh, gardieni vor acționa pentru interesele copilului și Parlamentul și Consiliul ar trebui să se gândească mai bine la această idee. De asemenea, ar trebui să vă gândiți la cazul copiilor separați, a fraților, surorilor care au fost separați, indiferent de statutul lor. Și trebuie să se ia măsuri de prevenire pentru ca acești copii să nu devină uh, victime ale traficului. Săptămâna trecută, Consiliul Justiție și Afaceri Interne a cerut Comisiei să facă propuneri ca să existe uh, standarde uh, armonizate pentru toți copiii nesoțiți, indiferent dacă ei sunt imigranți, dacă sunt copii traficați, indiferent de țara lor de origine. Și ne vrem să răspundem la întrebarea dacă este nevoie de o nouă directive. Nu putem să uităm faptul că nu există la fel de multe garanții pentru a proteja copiii din țări terțe, așa cum există pentru copiii din Uniunea Europeană. Este foarte ușor pentru aceștia din urmă, pentru copiii din țări terțe, să cadă între mâinile traficanților. Și noi credem că proiectul de directivă nu oferă uh, uh, suficiente garanții pentru uh, controlele efectuate, de exemplu, la frontieră. Chiar și în țări precum Afganistan, care vor să pună pe picioare un sistem de protecție a copiilor, cum putea să garantăm faptul că acești copii care uh, sunt abandonați, care sunt orfani sau copiii care sunt returnați în Uniunea Europeană nu vor deveni din nou victime ale traficanților. Aș vrea să spun că declarația noastră pentru seminarul de astăzi include mai multe recomandări uh, printre care identificarea precoce a persoanelor traficate, pentru că noi credem că statele membre ar putea să fie um, încurajate să stabilească niște mecanisme de colectare a datelor. De asemenea, există toți acești indicatori ai uh, Organizației Internaționale a Muncii pe care și organizația noastră îi folosește. În ce privește uh, ne Um, executarea pedepselor și necondamnarea persoanelor traficate. Și aici suntem absolut de acord, pentru că altfel am fi contrar dreptului internațional. De asemenea, copiii traficați trebuie să aibă dreptul la protecție juridică, la reprezentare în fața instanțelor și nu trebuie să fie supuși uh, a pre- unor prevederi precum uh, confiscarea uh, bunurilor atunci când acest lucru se aplică. Vrem să mai încurajăm Parlamentul European să ceară îmbunătățiri și mai multe pentru acest proiect de directivă. Vă mulțumesc! Thank, you very much. And now I would like to ask... Vă mulțumesc. Acum are cuvântul din partea UNHCR, doamna Astro. Mulțumesc, doamna președinte. Domnilor și domnilor, am onoarea să vă prezint o declarație în numele a șase agenții ONU, UNHCR, UNICEF, OHCHR, UNIFEM, UNODOC și Organizația Mondială a Muncii. Am lucrat împreună pentru a ajunge la o poziție comună și am redactat o scrisoare comună care acoperă punctele relevante ale mandatelor noastre în contextul traficului de ființe umane. Conține note explicative și recomandări care vă vor fi utile. Această scrisoare comună vă este pusă la dispoziție la intrare și pe internet. Câteva dintre uh, problemele principale. Noi uh, punem accent pe eforturile și interesul statelor membre pentru a lupta împotriva traficului de persoane, o infracțiune care uh, rezultă în încălcări grave ale drepturilor omului ale victimelor. Există victime care au nevoie de protecție, de asistență, de susținere și de aceea salutăm intenția acestei directive să protejeze victimele uh, în mod obligatoriu, în același timp în care luptă împotriva traficului. La fiecare conferință se cere o abordare globală cu cei 3 P despre care am auzit de mai multe ori. Această directivă este ocazia Uniunii Europene să adopte această abordare care să fie consolidată prin monitorizare. Voi reveni la monitorizare. În ceea ce privește drepturile omului, doar acum câteva zile, raportorul special al ONU în legătură cu uh, traficul de persoane, doamna Joy Iselo, a reamintit că orice eforturi de luptă împotriva traficului trebuie să fie bazate pe respectarea drepturilor omului. Atunci când uh, ne uităm la această propunere, se limitează măsurile de protecție aceste măsuri se acordă doar în cadrul cercetărilor și anchetelor penale. Se face referire la articolul 11. Facem referire aici la articolul 11, în ciuda obiectivului de a înființa măsuri de protecție pentru orice victimă a traficului de ființe umane. Sperăm că Parlamentul și Consiliului vor elimina aceste limite puse în calea protecției victimelor. În special, uh, considerăm, uh, considerăm esențial să reiterăm în acest uh, prin context principiul fundamental de nereturnare, care leagă Uniunea Europeană și toate statele membre de Convenția refugiaților din 1951 și vă atrag atenția articolul 19 din Carta Uniunii Europene pentru protecție în uh, cazul expulzării sau extradării sau retrimiterii, care uh, susține acest principiu, uh, principiul nereturnării, asigurarea, asigurarea că nimic nu, nimeni nu va fi trimis înapoi pentru a fi acuzat. Facem o referire la acest principiu de non-refoulement că acest principiu se, trebuie să se aplice uh, conform Convenției Refugiaților din 1951. Evaluarea necesităților de protecție a persoanelor traficate va determina răspunsul și cea mai bună soluție pentru fiecare caz. Repatrierea voluntară poate să fie un, o soluție, însă nu trebuie să fie văzută ca unica soluție. Recunoașterea statutului de refugiat sau protecția um, auxiliară va fi un component uh, important al răspunsului de protecție pentru anumite persoane traficate. Însă protecția este posibilă doar dacă avem mecanisme naționale de raportare, după cum a recomandat grupul de experți uh, comunitar asupra traficului de ființe umane, pentru a identifica rapid, a acorda asistență și susține victimelor. Uh, Notăm, luăm note aici de uh, articolul 10, alineatul 4. Într-un studiu, studiu al organizației noastre în legătură cu identificarea uh, acestor persoane traficate din octombrie 2009, am găsit anumite lacune în practicile statelor membre pentru a, în ceea ce privește asigurarea complementarității între procedurile pentru victimele trafic, de traf- traficului de ființe umane și sistemele de protecție internaționale. De aceea încurajăm o referire la cooperarea între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile de azil aceste mecanisme naționale pot să fie eficiente dacă, doar dacă se intră în contact cu uh, victimele și persoanele care intră în contact cu victimele sunt formate în acest sens. De aceea salutăm articolul 15 în ceea ce privește formarea grănicerilor, inspectorilor muncii, judecătorilor și muncitorilor sociali și uh, din domeniul sănătății. Este esențială formarea largă, date fiind, date fiind uh, situațiile extrem de numeroase în care pot să uh, existe uh, în care poate să existe un contact cu victimele. Dreptul la asistență juridică gratuită este, este crucial pentru a asista victimele, în special în ceea ce privește procedurile complexe europene. Uh, victimele deseori nu pot să își articuleze uh, depoziția fără ajutor din partea unei persoane calificate. Uh, asistența juridică, juridică gratuită este în interesul statelor membre pentru a ne asigura că uh, Uh, traficul este identificat rapid și că uh, se va trece la anchetă și la uh, punerea sub acuzare a vinovaților. Mă refer acum la articolul 7, un punct esențial pe care îl salutăm. Ne exprimăm preocupările noastre serioase în legătură cu propunerea de posibilitatea de a nu pune sub acuzare sau a impune sancțiuni. Noi reamintim principi, principiile noastre care spun că persoanele traficate nu vor fi deținute, acuzate sau uh, condamnate pentru uh, intrarea ilegală în statul de destinație sau de tranzit sau pentru implicarea lor ulterioară în activități ilegale în uh, sensul în care aceste activități erau legate de situația lor de persoane traficate. Uh, astăzi cerem uh, nepunerea sub acuzare obligatorie și nesancționarea victimelor pentru implicarea lor în activități ilegale. Datorită lipsei de timp, nu voi discuta uh, problemele legate de temeiul juridic și de articolul 179 și vă, vă trimit la scrisoarea noastră comună. Voi trece acum la necesitatea de a avea o abordare uh, sensibilă pe gen. Mai, majoritatea propunerilor sunt de natură uh, generică și se referă la fel și la bărbați și femei. Însă aceste persoane nu sunt tratate la fel de către traficanți. Uh, femeile și uh, fetele suferă mult mai mult proporțional, uh, în timp ce bărbaților le este greu să își găsească un loc în programele existente pentru asistența victimelor. De aceea cerem egalitate de gen care să fie implicate pentru toți actorii. Și vă încurajăm, încurajăm să adoptați o abordare uh, bazată pe gen și să țineți cont de conceptul de persoane vulnerabile și uh, v-am rugat să includeți în text vulnerabilitatea pe bază de gen la domeniul definițiilor. Acum avem ocazia să introducem în legislația comunitară o procedură armonizată de colectare a datelor. Trebuie să colectăm date și în legătură cu protecția și asistența acordată victimelor traficului. Salutăm propunerea de a numi raportori naționale sau mecanisme echivalente însă considerăm că Uniunea Europeană ar beneficia uh, în urma numirii unui raportor comunitar. Trebuie să permitem o acțiune vizibilă și credibilă de susținere a victimelor la nivel comunitar, care permite monitorizarea uh, la nivelul instituțiilor Uniunii Europene. Doamnă președinte, trebuie să menționez și Uh, protecția care trebuie să fie acordată copiilor victimele ale, ale traficului și uh, prioritatea care este, trebuie să fie adăugată, acordată celor mai bune uh, intereselor copilului. Trebuie să căutăm uh, soluții durabile pentru victimele care sunt copii, uh, fie că este vorba de reunificarea cu familiile din statul de origine sau rămânerea lor în statele uh, gazdă. Nu voi mai repeta aici și voi încheia, nu voi rep- mai repeta recomandarea în legătură cu uh, numirea unui tutore. Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Thank, thank you very much. Uh, we are really so Vă mulțumesc. Ne pare foarte rău că a, timpul ne presează, însă cred că este foarte important ca toată lumea să poată să ia cuvântul. Acum aș dori să îi dau cuvântul lui Mats Paulson, inspector la Unitatea împotriva traficului de ființe umane din Suedia. Uh, tack. Eh, det är en fantastisk möjlighet för mig. Mulțumesc. E o ocazie eh, foarte importantă pentru mine ca polițist în Göteborg, Suedia, să vă pot eh, înfățișa aici activitățile noastre. Uh, ar fi bine dacă ne-ați putea uh, însoți într-o tură de noapte pe, pe străzile orașului și prin cluburile de noapte ca să vedeți într-adevăr uh, cum stau lucrurile cu traficul de ființe umane pe teren. Uh, știu că n-am mult timp la dispoziție, deci uh, trebuie să uh, trec direct uh, la subiect. Eu sunt implicat în această activitate de combatere a traficului timp de șapte ani de zile și nu este deloc ceva plăcut. M-am deplasat în Kyrgyzstan, în în Republica Moldova. Am avut contacte cu autorități din Nigeria, Danemarca, Norvegia, Germania, Olanda, Italia. Uh, și uh, am vorbit uh, deci cu oameni din toate aceste țări. Este o activitate foarte interesantă și poți să-ți faci o idee, sau cel puțin crezi că poți să-ți faci o idee foarte clară despre ce înseamnă traficul de ființe umane. În acești șapte ani de zile, prin uh, contactele avute cu oamenii care adesea provin din țări unde tinerii, băieți și fete sunt pur și simplu vânduți către țări din Occident sau țări cu uh, standarde de viață mai ridicate decât în cele de origine. Vreau să vă spun că nu, nu este corect să cumperi o altă persoană doar pentru că ai banii să o faci sau pentru că vrei să faci sex cu un băiat sau o fată sau să ai la dispoziție un sclav care să muncească pentru tine. Sau crezi că e bine să uh, îți înlocuiești rinichii sau uh, pentru că nu poți avea copii. De exemplu, Guatemala. În Guatemala există o problemă deosebită aici și ne-am deplasat acolo în, to- în toamnă și ne-au spus ce se întâmplă acolo. Uh, poți uh, pur și simplu să iei legătura cu răpitorii, să îți alegi un copil și atunci ei vor, vor răpi acel copil și ți-l vor da ție. Uh, și sigur că din cauza corupției pot să obții și documentele necesare ca totul să pară legal. Sigur, trebuie să mă grăbesc cu prezentarea mea și să fiu chiar brutal, din păcate, dar ca polițist pot să vă spun că avem niște obiective principale. Întâi trebuie să uh, Uh, uh, lovim organizația, să distrugem organizația și pe cei care se află în spatele traficului. Uh, adesea feme- uh, și victimele trebuie sigur să aibă ocazia să poată să-și uh, reconstruiască viața, deci trebuie să susținem ONG-urile, autoritățile locale, voluntarii, trebuie să le acordăm cât mai mult sprijin în ce privește organizațiile. Deci, e important să le lovim atât la bază cât și la vârf. Deci, uh, și pe cumpărători, și pe șefi, și pe clienți, mai ales când sunt conștienți ce fac și că e vorba de o infracțiune. Și dacă știu că e vorba de uh, victime ale traficului de ființe umane, sigur, nu întotdeauna clienții sunt conștienți de acest lucru. Apoi, există un program de protecție a martorilor. Poate cel mai bine ar fi să vă dau un exemplu, pentru că știm că există, de exemplu, un caz în care sunt implicate fete din Rusia, poate și una din Nigeria, pentru că în Göteborg există mulți nigerieni. Deci supraveghem un apartament în care știm că aceste fete trăiesc împreună cu membrii ai unei rețele de traficanți și uh, trebuie să ne să așteptăm să avem destule probe pentru a putea să începem uh, să intrăm în apartamentul respectiv, dar înainte am intrat în contact cu autoritățile sociale locale pentru a primi cât mai multe informații în legătură cu vârsta fetelor sau și a băieților, statutul acestora, ce necesități ar avea și am solicitat serviciilor sociale să încerce să le găsească un loc de trai, un cămin sau așa. Uh, Uh, sau un echivalent unui cămin. Și până la urmă, sigur, victimele sunt aduse la poliție și utilizăm și o metodă prin care uh, uh, un, intervievăm victimele. Sigur, suspecții sunt arestați, uh, uh, avem mandatul de a face acest lucru, îi închidem, dar în primul rând ne ocupăm de victime. Uh, avem un interviu, ducem un interviu cu victimele la postul de poliție în care încercăm să aflăm numele, naționalitatea, vârsta, ce anume făceau în acel apartament, de ce se afla în Suedia. Bine, nu intrăm în detalii în legătură cu modul în care au ajuns în Suedia sau au fost vândut, vândute ca prostituate. Nu, în, primul, în prima etapă nu punem aceste întrebări pentru că Știm că ni se vor spune minciuni, pentru că traficanții uh, uh, le spun exact, uh, le dau instrucțiuni în legătură cu ce să declare la poliție. Le dau un scenariu pe care să-l învețe. Și sigur că ei n-au încredere în poliție, în serviciile sociale, în autorități. Și atunci e foarte important ca noi să facem tot ce putem ca să le dăm încredere. adesea încercăm să le acordăm și destul timp pentru ca să se poată, ca să poată face declarațiile astea în liniște, să stabilim o relație de încredere reciprocă. Adesea e vorba de fete foarte tinere care, în primul rând, doresc a doresc să uh, fie făcute fotografii cu ele care să uh, undeva în parcuri, în natură și aceste fotografii ale lor să fie trimise în țara de origine ca rudele să fie să primească asigurări că ele desfășoară activitate legitimă și că totul merge foarte bine. Asta putem, într-adevăr, să facem. De asemenea, uh, vorbim cu ele despre familiile lor, despre rudele lor, le găsim loc la adăposturi, posturi Uh, mergem, bem o cafea cu ele, nici măcar nu abordăm subiectul prostituției, pentru că ele știu despre ce e vorba. Uh, au, din păcate, școala vieții și adesea uh, pot avea o atitudine foarte dură. De aceea este nevoie de timp pentru ca ele să ne acorde toată încrederea. Deci vorbim, abordăm tot felul de subiecte, uh, dacă e vorba de o fată din Rusia, de exemplu, e foarte bine să avem o hartă și să le spunem, uite, am fost în Rusia, să, uh, să vadă și ele că mm, și noi cunoaștem lucruri, foarte multe lucruri în legătură cu Rusia și poate așa vor avea mai multă încredere în noi. Încet, dar sigur, ne apropiem de ele în acest mod și până la urmă poate că le reușim să, facem, să le facem și să zâmbească, iată un alt semnal al încrederii, eu nu cred că lucrurile sunt fără speranță. Cred că e posibil să rezolvăm multe cazuri, mai multe decât se poate credea inițial. Și în final, aș dori să mă refer la o uh, legislație care este, uh, la o, de o lege care este elaborată la ora actuală. Am avut un caz în legătură cu 18 fete din Rusia care au fost vândute de către o rețea în Göteborg și uh, a fost implicată o femeie, o rusoaică, care vorbea foarte uh, stricată uh, suedeză. Noi am interceptat o conversație telefonică. Da, Steve, ai dori o altă fată? Nu ți-a plăcut uh, de Ana? Uh, da, aș dori altă fată. Aș dori... Vrei să o cumperi acum? Da, e bine, de unde pot să o iau? De la locul obișnuit și cum plătesc? pe trebuie să-l plătești, îl plătești pe cel care o va lăsa în parcare și pot să fac ce vreau cu ea? Răspunsul da, dar să nu rănești, să nu-i faci rău. Ei bine, e vorba aici de un client care este absolut conștient de faptul că uh, cumpără serviciile unei fete care este victima traficului, dar nu-i pasă, nu-i interesează acest lucru. Uh, Bun, când asculți, când interceptezi o astfel de conversație, lucrurile sunt clare. Dar un lucru, alt lucru important pentru noi aici, în acest caz, este că acest client este cea mai uh, importantă probă pe care o avem uh, când uh, lucrurile ajung în fața instanței. E clar în acest caz că o persoană a cumpărat uh, cu a, uh, atâtea coroane suedeze serviciile unei victime a traficului de ființe umane și de el ne vom folosi în instanță. El va depune mărturie practic împotriva acestei rețele, deci e util să obținem aceste probe pe care să le utilizăm în uh, instanță. În ultimele uh, secunde pe care le-am la, mai am la dispoziție, sigur, da, uh, și permisele de ședere uh, temporare uh, au un rol de jucat. Noi putem elibera uh, permise temporare de câte șase luni pentru victime, pentru ca în această perioadă să se gândească ce vor să facă pe mai departe, să reflecteze bine la situația lor, uh, li se acordă îngrijiri de sănătate, servicii de sănătate dacă au nevoie, uh, bani de buzunar. Oricum, au condiții de trai mult mai bune decât uh, acele la care erau supuse și le acordăm timpul pentru a își reveni adesea ele suferă de sindromul Patty Hurt, adică se uh, <laughs> solidarizează cu, cu călăilor și de adesea fug înapoi uh, la, la, la proxeneți sau la cei care conduc aceste rețele de, trafic, de traficanți. Steve Harvey a vorbit de un număr de cazuri uh, spunând că nu am putut încă crea condițiile necesare și climatul acela ostil pentru a combate aceste rețele de traficanți. Dar bun, am interceptat convorbiri și am putut să auzim că nu interesează poliția, legea suedeză, că oricum ei vor avea cumpărători. Dar noi am uh, reușit să reducem cererea datorită uh, legislației, legislației în vigoare. Mulțumesc uh, pentru atenție, mulțumesc. Cred că sunteți cu toții de acord că a fost o prezentare foarte uh, utilă. Iată, experiență direct de la fața locului, de pe stradă. Acum, aș dori să, să, să vă rog, uh, ne îndreptăm spre încheiere. Mai avem încă doi uh, colegi care vor lua cuvântul de la Tribunal Penal Internațional și de la OSCE. E vorba de domnul Cuno Tafusă și doamna Maria Grația Gianmarinaro. Îi rog să vină alături de mine. Ia, ia. Eu.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 acum ultimele două intervenții și apoi sper să avem câteva minute pentru dezbaterea în comun. Și doamna Bauer va trage apoi concluziile. Deci dau cuvântul domnului Cunogit Arfusel, care este judecător la uh, camerele de preacuzare 1 și 2 de la Curtea Penală Internațională. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat la acest seminar, chiar dacă Curtea Penală Internațională, prin statutul său, nu este unul dintre instrumentele legale uh, enumerate în uh, preambulul uh, rezoluției Parlamentului European din februarie 2010. Am să încep prin a analiza pe scurt Um, textele care stau la baza tribunalului nostru în ce privește lupta împotriva traficului. Ca să știm dacă această formă de crimă este de competența noastră, e mai greu de răspuns decât te putea aștepta. Pe de o parte, traficul nu figurează drept crimă în statutul Curții Penale Internaționale atunci când sunt enumerate crimele care sunt considerate crime împotriva umanității, deci articolul 7.1 din 7.1 din statut, sunt o mulțime enumerate, dar nu traficul împotriva ființelor umane. La articolul 715 se vorbește despre sclavie. De asemenea, la 7.1G se vorbește despre sclavia uh, sexuală sau orice formă de violență cu uh, gravitate similară. La articolul 7.1K se vorbește despre clauze generale și includ în categoria crimelor împotriva umanității orice alt act cu un caracter similar care cauzează uh, o, um, o The act is defined more by its consequences than by cauzează suferințe grave sau care prin consecințe uh, și conduită poate avea un astfel, astfel de caracter. Pe altă parte, însă, traficul de persoane figurează tot la articolul 7 al statutului și, de fapt, la paragraful 2, la alineatul 2, ni se oferă un număr de clarificări față de uh, înțelesul și domeniul de aplicare a, al a, uh, infracțiunilor uh, enumerate la paragraful 1 și mai ales articolul 7.2c ca eco al Convenției potriva sclavagismului, sclaviei din 1926, clarifică faptul că sclavia, citez, înseamnă exercitarea oricăreia sau tuturor uh, din puterile uh, care țin de dreptul de proprietate asupra unei persoane și include exercitarea a, acestor puteri în decursul traficului de persoane, în cursul traficului de persoane și mai ales uh, uh, femeilor și copiilor. Am încheiat citatul. Mai mult, elementele infracțiunilor, care este un document uh, de uh, asistență pentru tribunal în interpretarea și punerea în aplicare a statutului, uh, ne oferă mai multe detalii prin uh, faptul că spune că pentru infracțiunea de sclavagie, pentru că aceasta să existe în realitate, făptașul, și din nou citez, uh, trebuie să exercite oricare sau toate din puterile care uh, țin de dreptul de proprietate asupra uneia sau mai multor persoane, cum ar fi vânzarea, cumpărarea, împrumutarea, sau lovirea uh, astfel, unei astfel de persoane sau uh, uh, impunerea unei lipsiri de libertate. Am încheiat citatul. De asemenea, există și o notă de subsol done by the element. Uh, și cred că cei care au uh, elaborat aceste instrumente legale nu prea au avut încredere în judecătorii care le vor pune în aplicare pentru că elementele infracțiunilor încearcă toate să explice mai bine înțelesul acestora, dar această notă de subsol numărul 11 adaugă citez din nou că se înțelege că ă, conduita, comportamentul descris în aceste elemente include traficul de persoane și mai ales femei și copii. Am încheiat citatul. Aceeași formulare apare, apare în secțiunea elementelor infracțiunilor uh, legate de uh, comportamentul care uh, presupune infracțiunea de sclavie sexuală. Totuși trebuie adăugat că oricare din comportamentele, faptele uh, enumerate la articolul 7 înseamnă o crimă împotriva umanității doar în situația în care acestea sunt comise, citesc ca parte a unui atac uh, extins sau sistematic îndreptat împotriva oricărei populații civile uh, cu bună știință. Uh, am încheiat citatul. E cerința care uh, este numită în jargon uh, juridic ca un elementul contextual al crimelor împotriva umanității. Acum, jurisdicție și complementaritate. Atât statutul cât și instrumentele internaționale se referă atât la sclavie cât și la trafic uh, ca fiind fapte interzise uh, cu legătură între ele. Cu toate acestea, ele diferă în modul în care uh, ele uh, relaționează între ele. Statutul consideră traficul ca fiind una, una din faptele care pot duce la slavie, sclavie. Mă scuzați. Instrumentele internaționale se referă la sclavie ca una din faptele care pot duce la trafic. Cu alte cuvinte, traficul este mai precis definit decât sclavia în statut, pe când uh, situația inversă este valabilă pentru instrumentele internaționale. Această suprapunere parțială poate avea un impact asupra coordonării exercitării jurisdicției între uh, nivelul național și cel internațional. Pentru că, după cum se știe, exercitarea jurisdicției de către uh, tribunal se bazează pe principiul complementarității. Și în preambulul la statut se reafirmă datoria constantă și continuă a statelor de a ancheta și pune sub acuzație cele mai uh, grave crime internaționale și tribunalul acționează doar în cazul în care statul care ar fi avut jurisdicție asupra unei infracțiuni date, fie nu dorește, fie nu poate să-și exercite uh, jurisdicția. Și uh, e destul de clar că dacă ar exista un fapt care s-ar încadra foarte clar în domeniul definiției înguste a sclaviei, uh, conform statutului, Tribunalul Penal Internațional ar avea jurisdicție și regulile complementarității ar intra în joc. Dar ce se întâmplă în, care, în cazul în care un fapt altul decât sclavia, care totuși ar duce la trafic, Uh, în conformitate cu înțelesul pe care îl are această infracțiune conform instrumentelor internaționale, ce se întâmplă în cazul în care, într-un astfel de caz, dar bine, asta e o întrebare mai degrabă de natură academică, pentru că în viața reală aceste două noțiuni eu cred că sunt coincidente. Oricum, uh, pot exista aici două abordări. Pe de-o parte, s-ar putea afirma că traficul de ființe umane, cum este el prevăzut în statut, uh, ar trebui considerat în termeni general sau extinși, uh, așa cum uh, există ei în instrumentele internaționale. Pe de altă parte, într-o abordare strictă, orice uh, comportament care nu se încadrează în limitele acestei definiții foarte precise din statut, nu s-ar încadra în jurisdicția TPI-ului. Această concluzie ar fi sprijinită de principiul interpretării stricte a prevederilor de incriminare. Dar nu este sarcina mea și nici nu ar fi uh, de cuvință ca eu să mă pronunț pentru una sau alta dintre soluții. E de ajuns să spun că oricare ar fi abordarea aleasă, este absolut clar că cel puțin una din prevederile statutului pledă în favoarea unei cooperări, cooperări stricte între jurisdicția națională și cea internațională și, sigur, Tribunalul Penal Internațional, inclusiv în probleme legate de trafic. Și mă refer la articolul 93.10 care spune că tribunalul la cerere poate să coopereze cu statele nu doar în ce privește faptele care constituie infracțiuni conform jurisdicției sale, care sunt anchetate și uh, puse sub acuzare la nivel național, dar și pentru faptele care se califică în general ca fiind uh, infracțiuni grave în conformitate cu legea națională a statului respectiv. Și este neîndoielnic că traficul de ființe umane, fie că este, fie că nu este prevăzut în statut, în interpretarea acestuia, se califică ca fiind o infracțiune gravă în orice clasificare posibilă, astfel încât e clar că uh, Tribunalul Penal Internațional aparține grupului de instituții care se află în linia întâi a luptei împotriva uneia din flagerurile uh, uh, timpurilor moderne, o infracțiune, după cum s-a spus, care jignește conștiința omenirii. Și ca atare, cred eu, o referire la tribunal și statutul său în, în lista instrumentelor care sunt reamintite în preambulul a, a diverse instrumente instituționale care combat traficul de ființe umane, sigur că nu ar fi ne la locul său. Pentru că după cum am aflat eu din cele 25, do, în cei 25 de ani când, ă, de activitate ca procuror în Italia, deși am un ă, nume de familie german, colaborarea la toate nivelurile, între toate instituțiile posibile, este fundamentală ă, pentru a combate eficient orice fel de infracțiune. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc. Acum, doamna Maria Grația Gian de la OSCE are misiunea de a uh, face ultima prezentare. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Vreau să încep prin a mulțumi comisiilor LIBE și FEM pentru că mi-au dat ocazia să îmi aduc contribuția la acest seminar important. aș vrea să vă spun câteva lucruri despre mandatul meu de reprezentant special și coordonator pentru combaterea traficului de ființe umane. Este un post care a fost creat în anul 2003. Avem un mandat uh, cât se poate de puternic din partea celor 56 de state membre ale OSCE pentru a ne ocupa de formele moderne de sclavie într-un cadru cât se poate de eh, exhaustiv eh, care este cel al drepturilor omului. De an, din anul 2000 deja eh, au tot existat decizii ale Consiliului Ministerial OSCE, dar oricum, chiar dacă ne ocupăm de toate aspectele legate de trafic, noi ținem mai întâi de toate la apărarea drepturilor omului. În biroul meu facem studii, evaluări și încercăm să ajutăm statele membre. Facem și evaluări a situațiilor din diferitele state și suntem și gazda um, alianței organizațiilor uh, care luptă împotriva traficului de persoane. Săptămâna viitoare va avea chiar loc o conferință a acestei alianțe care se uh, numește munca neprotejată, exploatarea invizibilă, traficul pentru uh, munca casnică și uh, este vorba despre un domeniu care până acum nu a fost studiat. Pe viitor, sunt hotărâtă să mă ocup de traficul cu scopul de um, um, exploatare în domeniul muncii. S-a vorbit mult despre exploatarea cu caracter sexual, dar exploatarea în, uh, pe, pentru, pe piața muncii a fost mult mai puțin studiată. Vă puteți gândi la domenii precum uh, agricultura, uh, șantierele, construcțiile, transporturile, uh, munca spitale și așa mai departe. În toate aceste sectoare, exploatarea, munca forțată sunt un fenomen de masă. Are o, o amploare mult mai mare decât ne-am fi închipuit vreodată. Și prima mea observație este că Comunitatea internațională a, făcut deja multe eforturi, de asemenea și guvernele, pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane, însă toate aceste măsuri uh, nu, sunt pe măs- nu fac față uh, dimensiunii, amploarei fenomenului. Identificăm pe zi ce trece din ce în ce mai multe victime ale traficului, însă condamnăm din ce în ce mai puțin traficanți. Și aș vrea să repet ce a spus colegul de la Europol. Traficul este în continuare o crimă mult prea puțin pedepsită. Dacă faci un calcul cost-beneficii, din punctul de vedere al traficantului, îți convine să îți asumi un risc Uh, pentru că pedeapsa este uh, mult mai mică decât pentru alte forme de crime și e foarte ușor să scapi de urmărire sau de condamnare. Și așa cum a arătat și Organizația Internațională a Muncii, aceste forme de trafic uh, sunt apoi un vector de dezvoltare a tuturor celorlalte forme de trafic, de arme, de droguri și așa mai departe. Cum spuneam, este un fenomen uh, pe scară largă și de aceea cred că trebuie să creăm un mediu mult mai ostil pentru traficanți și un mediu care să, uh, în care victimele se simte mult mai protejate. Aceste două lucruri sunt uh, interconectate. Protecția victimelor traficurilor, traficurilor este un imperativ potrivit uh, Convenției Drepturilor Omului. Statisticile din statele UE și din statele OSCE arată că numai prin protejarea victimelor putem să combatem mai bine traficul. Și vreau să mulțumesc colegului de la poliția din Suedia, care a spus cât de importantă este construirea uh, încrederii victimelor față de um, autorități. Bineînțeles, avem nevoie de o politică eficientă, avem nevoie de sesiuni de formare pentru uh, forțele de poliție, e nevoie de cooperare între Mm, cei care se ocupă de aplicarea legii și ONG-uri. Și acest lucru mă duce la uh, proiectul de directivă pentru combaterea traficului și protejarea victimelor. Noi salutăm această propunere a Comisiei Europene pentru că are o abordare exhaustivă, pentru că uh, face propuneri inovante chiar în comparație cu Convenția Consiliului Europei, care reprezenta deja un punct de referință în domeniul um, apărării drepturilor omului. Vreau să amintesc una dintre noutățile cele mai salutare din proiectul de directive este prezumția că victima trebuie protejată imediat ce există uh, bănuiala că ar fi vorba despre o victimă uh, a traficului. Deci chiar atunci când este numai o uh, bănuială că ar fi o victimă, că este o potențială victimă, fără să existe certitudine, ea trebuie protejată și este un concept, cum spuneam, novator pentru că în cele mai multe state membre este nevoie de o decizie a autorității competente pentru ca uh, victima respectivă să aibă dreptul la uh, o compensație sau la uh, o formă de asistență. Politici de protecție ar trebui să prevaleze în toate cazurile de exploatare. De exemplu, inspectorii muncii au această sarcină uriașă de a identifica situațiile în care există o formă de exploatare la locul de muncă. Și trebuie să ne gândim la toate acele um, situații în care sunt găsiți lucrători imigranți care, uh, de exemplu, sunt în instanță de a fi expulzați și abia atunci aflăm că ei, de fapt, uh, erau victimele a unui uh, trafic. Aș vrea să mai spun că o altă prevedere, din punctul meu de vedere, care trebuie subliniată din această directivă, este această asistență necondiționată. Cum am mai spus deja, o victimă trebuie ajutată chiar și atunci când nu mai se presupune că ar fi o victimă. Și această asistență trebuie să fie acordată fără niciun fel de condiții. Textul care a fost uh, publicat ieri de Consiliu introduce însă niște restricții îngrijorătoare la acest principiu al asistenței uh, necondiționate și lansez un apel către Parlamentul European pentru ca el să îmbunătățească hotărârea Consiliului și să dea un mesaj clar în ce privește faptul că ajutorul acordat victimelor trebuie să fie necondiționat și uh, fără niciun fel de constrângere. Aș vrea să mai evoc alte două puncte. asupra cărora Parlamentul European ar putea să aibă o, um, un impact uh, benefic Jurisdicția extrateritorială este primul dintre ele. Este evident că traficul este uh, operat de grupuri criminale care nu corespund, ca să spun așa, modelelor de criminalitate organizată uh, bine înrădăcinate în anumite state membre, ca de exemplu sudul Italiei. Aici e vorba despre rețele mafiote uh, străine care își au activele uh, într-un alt stat decât cel în care victimele sunt exploatate. De aceea este de dreptul crucial ca statele membre să-și asume responsabilitatea de a putea uh, judeca și condamna pe acești criminali care sunt resortisați din state terțe ceea ce înseamnă că jurisdicția extrateritorială ar trebui să fie cu caracter obligatoriu nu numai pentru rezidenții europeni, ci și pentru cei din state terțe. Celălalt punct unde este nevoie de îmbunătățire, de ameliorări, este vorba despre consilierea juridică Trebuie să poți să beneficiezi de consiliere juridică încă de la începutul întregului proces, de la începutul anchetei, pentru că trebuie să fii informat uh, în ce te bagi, să știi ce uh, riscuri, uh, cu ce riscuri te vei confrunta, să știi la ce uh, compensații poți să ai dreptul. Apoi, dreptul la uh, un avocat, de preferință uh, care să fie uh, furnizat gratis, mai ales pentru victimele minore, este de asemenea foarte important. Cineva a spus, cred că doamna Silvia Costa, că sperăm că directiva asupra permisului de ședere Directiva 81 din 2004 va fi și ea în curând revizuită. Este foarte adevărat, așa cum au spus și mulți dintre antevorbitorii mei, că nu întotdeauna victimele sunt capabile să coopereze cu poliția și cu autoritățile judiciare. Și faptul că, potrivit directivei în vigoare, un permis de ședere este acordat numai dacă ești de acord să cooperezi. Este un obstacol major pentru a avea politici eficiente de luptă împotriva traficului. Dacă am avea acest principiu al asistenței necondiționate, atunci am face progrese și în ce privește uh, fenomenul imigrației. Noi insistăm și asupra importanței mecanismelor de monitorizare pe care OSCE-ul le-a uh, dezvoltat. Um, a existat uh, un mare efort făcut pentru a îmbunătăți colaborarea interinstituțională și prevederile din proiectul de directivă vor permite stimularea acestui proces. Nu are sens să mai insist asupra um, atenției prioritare care trebuie acordată copiilor. Salut uh, concluziile Consiliului în ce privește pe minorii neînsoțiți. E clar că ce se întâmplă în viața de zi cu zi trebuie să se modifice, n-ar trebui să existe proceduri by default, uh, proceduri automatice, niciun copil n-ar trebui să fie uh, um, um, returnat, expulzat. Copilul trebuie să fie uh, tot timpul implicat, el trebuie să aibă un reprezentant legal, pentru că orice minor neînsoțit poate să fie un copil care a fost victima traficului și în asemenea cazuri trebuie să găsim cu adevărat o soluție. Vă mulțumesc. Realitatea este că nu avem timp pentru discuții, însă am dori să propun ca uh, stimații membri să ne trimită întrebări care să fie transmise experților și le vom cere experților să ne trimită câteva răspunsuri în legătură cu aceste comentarii, pentru că altfel nu cred că în cele câteva minute care ne rămân vom avea timp pentru numeroasele întrebări pe care le avem. Mulțumesc uh, din nou tuturor experților. Mai avem câteva minute pentru remarcele finale din partea doamnei, doamnei Bauer, raportor. Edit, uh, câteva remarci de încheiere Egy egész hosszú listát föl. Hogy... Mulțumesc. Am o listă destul de lungă, aș avea multe de spus. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor celor care au rezistat până la ora asta, colegilor și, în primul rând, experților care au luat cuvântul. Și atunci când am uh, elaborat programul seminarului, știam că avem la dispoziție trei ore și jumătate și credeam că ne va fi de ajuns atâta timp. Dar cu toate acestea vedem că putem vorbi ore în șir uh, despre acest subiect, dar din păcate nu mai avem timp la dispoziție. Și acum uh, avem mai multe întrebări decât răspunsuri. Eben, Un lucru e clar, că avem o mare răspundere și trebuie să încercăm să fim la înălțimea răspunderii care ne revine și să încercăm să găsim și soluții. Reprezentata Consiliului Europei ne-a vorbit de Convenția Consiliului Europei, avem, dispunem de temeiul juridic, inclusiv al Tratatului de la Lisabona, dar vedem că imediat uh, ne confruntăm cu un obstacol. vedem că proiectul uh, Comisiei se concentrează doar pe unele aspecte, nu ia în considerare toate elementele. Eu cred că noi trebuie să ne uh, concentrăm pe îmbunătățirea asistenței acordate victimelor pe care că nu se insistă destul în documentul Comisiei. Și e important să acționăm la nivel normativ lucru la care s-a referit uh, reprezentantul poliției uh, suedeze e, sau uh, reprezentantul Europol, pentru că e prea multă toleranță. Uh, sigur, oamenii sunt dispuși să angajeze uh, inclusiv servitori la negru, deși știu că sunt victime ale traficului. Apoi există întreg acest filon al uh, prostituției care este tolerat, deci noi mai degrabă închidem ochii decât să uh, ne legăm la cap. Și eu, de exemplu, am luat uh, parte la o conferință cu sloganul Haideți să ne asumăm uh, propria răspundere și să facem tot posibilul pentru a putea lupta împotriva traficului uh, de ființe umane. Și fiecare dintre noi are o anumită răspundere, de exemplu, pentru a reduce toleranța față de asemenea fenomene. Așadar, eu, eu cred că este neîndoielnic că trebuie să avem o toleranță zero. Noi, cei de aici de la Parlament, avem poate o, încă și mai mare răspundere pentru a elabora norme legale prin care să se poată lupta mai eficient contra traficului de ființe umane. Cu asta vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru uh, că ne-ați prezentat lucruri foarte interesante aici.